Moving, moving, moving. My house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Deschidem uh, ședința comisiei noastre. Ne-am întors pe băncile Parlamentului. Mă bucur foarte mult să vă văd aici, pe voi, pe toată lumea, după o vacanță superbă, așa cum se vede, pentru că sunteți foarte bronzați, foarte surâzători și foarte hotărâți, pentru că ne așteaptă lucruri interesante de făcut, pregătirea bugetului pe 2017, precum și reviziul la jumătatea parcursului a bugetului. De asemenea, avem un raport extrem de așteptat uh, în ce privește un posibil buget al zonei euro ne-am așternut pe treabă încă de ieri după masă pe acest subiect. Mă bucur foarte mult, deci, că ne regăsim astăzi. Știți, și ați văzut ordinea de zi cu câteva modificări. În primul rând, punctele 6 și 16 sunt amânate. Punctele 11 și 12 schimbă ordinea, adică discutăm întâi 12 și apoi punctul 11 precum și 14 înainte de 13, iar la punctul 20, care vizează transferurile de la bugetul 2016 al Parlamentului în speță, vom discuta despre securitate. Așadar, va fi discutat ultim acest punct de, de, punct de pornire de zi cu ușile închise în camera. Dacă nu sunt obiecțiuni, eu zic că putem să adoptăm ordinea de zi. Nu am anunțuri de făcut, anunțuri speciale, dar vreau să vă spun totuși că la cererea președintelui Parlamentului m-am deplasat în Palestina între 8, 18 și 21 iulie, mai bine zis în fâșia Gaza. Niciun membru al Parlamentului nostru nu mai fusese în Gaza de 5 ani și am fost și în, mai cu seamă în Cisjordania și am făcut un raport după această vizită, îl găsiți pe site-ul meu internet. M-am dus inițial pentru că reprezentam Comisia Buget, iar președintele nostru, Schulz, hotărâse ca în această calitate eu să mă duc în uh, deplasare în Palestina. Pe 15 pe 30 iunie ne-am întâlnit, precum și pe 4, 11 și 12 iulie aveți procesele verbale respective. Dacă nu aveți observații, pot să consider, putem să considerăm că adoptăm aceste uh, procese verbale. Și dacă este gata raportorul bugetului general pe 2017, este gata. Vreau să dau cuvântul ca și domnului uh, Taron pentru a ne spune ce se petrece cu celelalte secțiuni. Domnul Geier. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele prietenoase de început. Sper și eu că toate colegele și toți colegii s-au odihnit în vacanța de vară. O să avem nevoie de forțe proaspete pentru următoarea perioadă, care va fi dificilă din punctul de vedere al discuțiilor bugetare. Nu știu dacă bugetul pe anul 2017 va fi discutat, pentru că Consiliul a trebuit să adopte o poziție foarte rapid și și-a schimbat oarecum abordarea față de trecut. Dacă este să, ne, să vedem care sunt lucrurile diferite în poziția Consiliului, în primul rând trebuie să ajungem la concluzia că uh, modificările operate de Consiliu la, propun- la propunerea originală a Comisiei sunt, nu sunt atât de mari. Controversate rămân uh, sume care reprezintă 1% din uh, din întregul uh, buget. Deci este vorba de sume până la 1,3 miliarde de euro și putem să ne întrebăm care este rostul acestor modificări. Este o întrebare pe care eu mi-am uh, pus-o în momentul în care am uh, văzut care este poziția Consiliului poziție care a, fost, a fost făcută publică imediat înaintea pauzei de vară și prima declarație pe care am făcut-o în fața pres- presei a spus că s-a referit la activitatea Consiliului care reprezintă o slăbire a instrumentelor de, combate, de combatere a crizei, instrumente care fusese considerate a fi prioritare tocmai de către Consiliu. Deci dacă ne dorim ca Europa să se ocupe de de temele cele mai importante și dacă ne dorim în primul rând să ajungem la creștere economică și la ocuparea locurilor de muncă, atunci instrumentele Uniunii Europene dedicate acestor uh, subiecte ar trebui să fie finanțate în mod uh, adecvat și Până la urmă s-a ajuns tocmai la reducerea propunerilor făcute de comisie, tocmai la rubrica 1A care se referă la aceste subiecte. În plus, suntem cu toții de acord că soluționarea crizei refugiaților care ne preocupă pe toți de ultimii uh, doi ani ar trebui să fie o uh, prioritate. Consiliul nu a operat uh, reduceri la categoria 3A, ceea ce pot înțelege pentru că toate statele membre au un interes în a gestiona cât mai bine criza refugiaților și uh, au operat reduceri în uh, rubrica 4, uh, 4, unde este vorba de politica externă, de combaterea uh, cauzelor fenomenului uh, uh migratoriu și am văzut cât de importantă este această dimensiune a politicii externe, a politicii de vecinătate, a relațiilor cu Turcia. Și Consiliul a încercat să evite uh, poziția Comisiei, propunerea Comisiei și a încercat să găsească mm, soluții pentru a finanța a doua tranșă de fonduri uh, care urmează să fie transferate Turciei. Mi se pare o poziție uh, politică greu de apărat și cred că colegi, colegii din uh, Comisia pentru Dezvoltare și din Comisia pentru AFET vor adopta o poziție foarte clară din acest punct de vedere. Deci, ne certăm pe bani puțin. și dacă discutăm cu reprezentanții, cu rep- anumiți reprezentanții ai uh, Consiliului, dacă îi descoasem uh, puțin, uh, aflăm care au fost diferitele poziții existente în Consiliului. Nu sunt mari surprize, însă trebuie să precizăm acest lucru. Statele care sunt contribuitori neți la bugetul Uniunii Europene, insistă asupra păstrării marjelor, pe când uh, celelalte state consideră că aceste marje nu ar fi necesare. Uh, până la urmă, cred că trebuie să înțelegem că nu marjele sunt importante în bugetul european. Despre ce criză uh, discutăm crize încă nu sunt, crize care nu sunt prevăzute, dar pentru care dorim să punem deoparte un miliard de euro. Cred că până la urmă este important ca, sau este vorba de următorul fapt, statele care sunt contribuitori neți la bugetul Uniunii Europene doresc să economisească mai mulți bani decât prevăzuse inițial Comisia. Și dacă este să Uh, calculăm reducerile la bugetul european și ce înseamnă aceste reduceri pentru, uh, pentru, bugetel, pentru bugetele naționale, este vorba de foarte puțin, de foarte puțin bani. Deci, chiar dacă ar fi să luăm în serios argumentele folosite de, de Consiliu, uh, acestea s-ar prăbuși în lumina sumelor totale care sunt reduse. Și dacă este să trecem în, la examinarea bugetului în detaliu, trebuie să recunoaștem următoarele lucruri. Bugetul nu este în general redus. În totalitatea sa, uh, bugetul este mai mare decât uh, bugetul pentru anul 2016. Însă ce a făcut Consiliul este să nu recunoască măririle propuse de Comisie cu o singură excepție. Dacă nu mă înșel, este vorba de rubrica 4, politica externă, unde uh, suma prevăzută este mai mică decât cea din anul 2016. Din nou avem acest argument de contradictoriu de a nu finanța uh, Uh, prioritățile politice pe care ni le-am stabilit uh, noi, uh, noi înșine. În limba germană spunem că nu putem mulge vaca în același timp să o sacrificăm, însă cred că tocmai acest lucru este încercat de Consiliu, încearcă să îndeplinească anumite principii politice, să pună în aplicare anumite principii politice, însă finanțând aceste uh, activități mult mai puțin. Săptămâna trecută am, uh, am redactat un uh, document privind care examinează poziția Consiliului și concluziile politice pe care vi le propun sunt următoarele. Cred că nu veți fi surprinși de uh, propunerea mea, care se înscrie în uh, tradiția ultimului raportor al uh, Parlamentului European, și anume la rubrica 1A doresc să propun să folosim întreaga marjă prevăzută, să finanțăm în mod adecvat instrumentele prevăzute pentru creștere economică și pentru ocupare, prevăd de asemenea, propun de asemenea să folosim marjele de, pentru situații de urgență pentru a compensa reducerile convenite de uh, Consiliu și uh, Comisie uh, pentru a finanța Fondul European de Investiții Strategice. Există un punct care este posibil, nu sunt foarte sigur, uh, un punct poate fi, discu- eh, poate fi discutat într-un mod controversat sau consensual. Există, dragi colegi, o acțiune pilot comună care a fost propusă, o acțiune care se bucură de sprijinul Parlamentului European, dar, de fapt, eh, este rezultatul unei inițiative comune a, a Franței și a Germaniei, și anume de a demara în o acțiune în acest, pe parcursul acestui exercițiu bugetar care să sprijine industria de armament europeană um, și pentru a cărei finanțare sunt prevăzute în acest moment 90 de milioane de euro. Această acțiune s-ar potrivi pe fond în rubrica 1A și dacă este să examinez sumele prevăzute pentru această acțiune, trebuie să îmi pun trei întrebări. Prima întrebare poate fi discutată în toate instituțiile europene, inclusiv în Consiliul European. Este vorba de o uh, inițiativă de consolidare a politicii de apărare europeană și dacă este într-adevăr nevoie de o asemenea inițiativă în acest an. Este o temă care poate fi discutată. Experiența mea politică și părerea mea politică mă determină să răspund că nu avem nevoie de o asemenea inițiativă, însă sunt dispus să accept și o soluție de compromis. O altă întrebare care se ridică este următoarea. Dacă ajungem la acest acord și anume politica de securitate și de apărare trebuie să devină o modalitate prin care se va garanta o mai bună gestionare a crizelor viitoare, migratorii și așa mai departe, atunci trebuie să ne întrebăm cum ne dorim să finanțăm o asemenea politică. Și în legătură cu această întrebare, cum va arăta finanțarea, eu nu sunt dispus să accept argumentele prezentate până acum. Pentru că cred că cu toții suntem de acord că astăzi deja bugetul european nu este capabil să răspundă obiectivelor uh, politice uh, stabilite pentru Uniunea Europeană. Și în această situație, dragi colegi, mai apare un nou obiectiv, uh, un nou obiectiv politic, o nouă, un nou acord, o, o nouă inițiativă politică. Sunt deja de, de mai mulți ani membru al Parlamentului European și mă întreb dacă își mai dacă își aduce cineva aminte uh, de o nouă inițiativă politică mandatată de către Consiliul Comisiei, care să fie urmată și de o finanțare adecvată acestei inițiative. Eu personal nu pot aduce, nu pot aduce aminte de un asemenea caz. caz. Deci, părerea mea fundamentală este următoare. Da, putem să acceptăm orice nouă inițiativă, însă există o finanțare suficientă a acestei politici din partea statelor membre care mi se pare a fi suficientă și nu sunt, uh, nu sunt uh, de acord să acceptăm o asemenea inițiativă care nu se va termina cu această acțiune pilot. Această acțiune pilot va fi doar începutul acestei inițiative și în acest moment eu nu sunt uh, dispus uh, să accept ca această nouă inițiativă să fie finanțată din uh, bugetul uh, european. În acest moment, uh, sumele prevăzute pot fi acoperite. Trebuie să sacrificăm anumite proiecte din rubrica 1A, să reducem finanțarea mai multor proiecte pentru a finanța acest proiect special, Putem să, reuși, să reușim acest lucru, însă trebuie să ne întrebăm dacă ne dorim acest lucru, pentru că se deschide o portiță pe o pantă care poate fi alunecoasă trebuie să spună statelor membre, da, foarte bine, dacă doriți să colaborați mai mult în domeniul politicii de apărare și de securitate, este foarte bine, uh, poate fi consolidată industria de armament din, din Europa, există argumente numeroase din acest punct de vedere. Eu nu sunt de acord uh, cu toate dintre acestea, dar sunt argumente valide, însă trebuie să spunem că asemenea inițiativă nu trebuie să fie uh, neapărat finanțată din din uh, bugetul european. Dacă asemenea inițiative sunt serioase, atunci ele trebuie să fie și finanțate și trebuie să transmitem Consiliului că avem uh, preocupări legate de seriozitatea finanțării uh, unor asemenea inițiative. Și dacă vom accepta pur și simplu această, această inițiativă, după cum am spus, deschidem o portiță pe care eu cred că nu o vom, nu o vom mai putea închide uh, vreodată și uh, nu vom mai și vom pierde uh, finanțări importante. Tocmai de aceea eu propun ca în legătură cu această acțiune uh, pregătitoare, uh, finanțarea să se găsească uh, din exteriorul uh, bugetului Uniunii Europene și dacă Consiliul își dorește într-adevăr finanțarea acestei uh, acțiuni, atunci trebuie să o facă uh, din instrumentele bugetare externe care există deja la dispoziția Consiliului. În, legătură cu rubrica 1B, cred, cred că mulți dintre, dintre dumneavoastră ați fost terifiați când ați văzut cifrele propuse de comisie, pentru că în politica regională, o reducere de aproape 25% față de 2016 este greu de înghițit. Cred că trebuie să, în procesul examinării acestor cifre, nu trebuie să uităm un lucru. Răspunderea nu trebuie căutată în Bruxelles, ci altundeva. Suntem în situația în care multe state membre, chiar și în al doilea an al uh, cadrului financiar multianual nu au reușit să trimită uh, programe care, la Bruxelles care să poată fi uh, aprobate. Și dacă programele operative nu pot fi autorizate la, la Bruxelles, atunci nu prea are rost să prevedem finanțare pentru asemenea programă. Deci, ce înseamnă acest lucru? Nu sunt luați bani din Uh, anvelopele naționale. Uh, în cadrul financiar multianual sunt prevăzute sume pentru statele membre, însă acestea pot fi cheltuite doar în temeiul uh, programelor operative care respectă acordurile politice și procedurile uh, europene. Și în acest context aș avea un apel urgent, o rugăminte urgentă adresată celor care au o problemă cu aceste cifre. Vă rog să discutați cu guvernele de acasă despre uh, ce se întâmplă cu programele operative respective, uh, dacă au fost adoptate sau nu, pentru că eu, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu un alt reprezentanți din Comisia Europeană, că uh, Uh, îngrijorările legate de faptul că aceste programe operative nu au fost aprobate sunt uh, importante și ceea ce, uh, ceea ce mă îngrijorează pe mine uh, este următorul lucru. În contextul discu- uh, discutării uh, viitorului cadru financiar multianual din 2020 uh, se va declanșa o discuție uh, serioase între statele membre. Um, pentru că va trebui să fie rezolvată această problemă a statelor membre care nu reușesc să transmită la Bruxelles programe operative care se poate fi care se poate fi aprobate. Asta poate însemna sfârșitul politicii regionale europene, așa cum o cunoaștem până acum. Și este un lucru pe care eu nu mi-l doresc. Acest lucru înseamnă însă că nu trebuie să lucrăm mai, nu trebuie să modificăm atât de mult acum bugetul, această rubrică, această rubrică bugetară. Nu putem să, pre, să prevedem mulți uh, bani la această rubrică dacă Comisia nu ne asigură că vor exista programe care să fie autorizate pe fond, mă îngrijorează politica regională, însă discuția, această dezbatere privind politica regională trebuie purtată, nu trebuie purtată în Comisia pentru Bugete. Din punctul de vedere al procedurii bugetare, am transmite mesajul uh, greșit. Însă, reducerile prevăzute de Consiliu nu cred că pot fi uh, susținute Mie mi se pare că propunerile făcute de Comisia Europeană se întemeiază pe o analiză profundă și detaliată, precisă a programelor operative existente. Și la rubrica 1B există um, de asemenea inițiativa privind ocuparea tinerilor. Putem să aflăm din partea Comisiei când, când ne va prezenta evaluarea modului în care s-a desfășurat până acum inițiativa pentru tineret. Din informațiile de care dispunem până acum, se pare că situația este următoarea. Au fost uh, create structurile necesare și anumite fonduri au fost uh, cheltuite și au dat deja rezultate pozitive și mă gândesc la exemplul uh, Italiei din acest punct de vedere, ceea ce ar însemna că, uh, că deciziile luate anul trecut au fost, uh, co- au fost cele potrivite să, uh, să și în acest an am primit răspunsuri pozitive, s-ar putea să primim răspunsuri pozitive. Însă, din acest punct de vedere, cred că reprezentantul, uh, reprezentantul Comisiei ne va da mai multe informații despre la ce trebuie să ne așteptăm pe viitor. Eu sunt ferm convins de următoarele. Dacă evaluarea Comisiei va fi una pozitivă, atunci acest lucru trebuie să se reflecte și în Comisie, prin punerea la dispoziție a finanțării adecvate. Și cred că dacă Consiliul și-a în serios propriile priorități uh, pentru creștere economică și ocupare, atunci uh, nu s-ar putea opune uh, unei asemenea finanțări suplimentare. La rubrica 2 propun să revenim la proiectul de buget inițial. Sunt și eu de acord în legătură cu marja de uh, urgență care ar trebui să fie compensată în rubrica 2, dar că trebuie să păstrăm 300 de, de, de milioane în marja de, de urgență pentru a finanța măsurile din agricultură care urmează să fie adoptate în septembrie. Însă și din acest punct de vedere, cred că vom, vom primi uh, informații relevante din partea Comisiei. Uh, Rubrica 3, am amintit-o deja la începutul intervenției mele, este rubrica care a fost uh, cel mai puțin atinsă de uh, modificările aduse de Consiliu. Marcele sunt foarte reduse și uh, s-au făcut uh, reduceri tocmai la programele culturale, la programul uh, Creative Europe, uh, Uh, un lucru care m-a dezamăgit, tocmai țin seama de prioritățile pe care și le stabilise Consiliul. Le-am spus și câteva cuvinte despre rubrica 4 și aici propunerea mea este de a reveni la proiectul inițial de buget, de a folosi marjele prevăzute pentru situațiile de urgență. Va trebui să vedem uh, Uh, cum anume vom uh, cheltui aceste fonduri, însă ele trebuie să fie cheltuite pentru gestionarea crizei uh, refugiaților. Va trebui să vedem ce se va întâmpla și cu finanțarea facilității speciale pentru Turcia, însă nu putem, cred că nu putem să renunțăm la finanțarea politicii de dezvoltare a Uniunii Europene sau să, uh, să reducem atât de, atât de puternic uh, finanțarea acestei politici. Pe mine mă îngrijorează posibilitatea uh, agravării anumitor, anumitor crize prin aceste reduceri bugetare. În ceea ce privește creditele de plată, un subiect cu care voi, uh, voi încheia, aș uh, propune ca în toate rubricile să revenim la proiectul de buget și în rubrica 4 să, să um, aducem la același nivel creditele de angajament și creditele de plată. Aceasta este uh, scurta sau nu tocmai scurta mea analiză, dacă este să mă uit la cât timp s-a scurs. Uh, de când am, mi-am început intervenția. Aceasta este părerea mea față de proiectul de buget pentru anul 2017 și acum aștept cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! general. Mulțumesc foarte mult raportului nostru general. Domnule Taron, haideți să vorbim despre alte secțiuni înainte să ajungem la uh, reacțiile colegilor pe buget, dar în primul rând, bineînțeles, domnul Taro. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, eu nu mă voi lungi foarte mult pentru că eu am mult mai puțin răspundere în ce privește cheltuielile bugetului față de domnul uh, Gaier. Câteva comentarii numai din partea mea pe subiectele principale am observat că Comisia, Consiliul este îngrijorat de ce se întâmplă cu, Parlamentul, parla, cu bugetul Parlamentului, care nu ar executa acele reduceri de 5% cât privește staful său și cât privește, privește pe Viland și pe ceilalți responsabili uh, eu m-am întâlnit sau am auzit în orice caz din partea lor că nu vor fi probleme aici. Probleme sau confuzii în ce privește ce își propun să fac uh, Comitetul Regiunilor, respectiv Comitetul Economic și Social. Secretarul General Vele totuși a dat uh, asigurarea acestor comitete cum că acordurile precedente rămân în picioare. Însă, vreau să spun, sau să repet, că eu cred că în timp aceste comitete și Parlamentul European ar putea să coopereze până în momentul în care vor uh, împărți pe deplin uh, birourile și stafful și alte, alte resurse și să nu mai ne trezim în această uh, în acest război, uh, cine dă ce și câte persoane unde. Problema, după părerea mea, este mai mare uh, când vine vorba de Curtea de Justiție. Aici reducerile propuse de Consiliu sunt mai mari și eu am o propunere pe care colegii aș spera să o accepte și anume trebuie să ne modificăm uh, abordarea. Este ridicol faptul că Consiliul arată cu degetul la buget, bu, bugetul Curții de Justiție în condițiile în care Curtea cere șapte jucători suplimentari sau până la 12, pe când Consiliul zice că vrea judecători pentru fiecare stat membru. Mi se pare jenantă această poziție. În sfârșit, un alt subiect demn de dezbătut ar fi următorul. Colegii noștri, cu mare experiență de la FET și eu cred că domnul Herhofstadt, domnul Brock ar fi numiți de ziariștii din Marea Britanie niște adevărate staruri ale acestei comisii. În sfârșit, Afetul și acești colegi uh, doresc o rezervă substanțială pentru funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. Eu înțeleg că unde bat ei, dar noi aici, la Comisia Buget, trebuie să ne străduim să găsim o poziție care să fie acceptabilă sau acceptată de toată lumea. Da, cam acestea ar fi lucrurile pe care vreau să le menționez și să spun cam care ar fi problemele care pot să apară și mă refer în primul rând la poziția finală a Parlamentului vis-a-vis -vis de negocierile care vor începe și apoi, bineînțeles, să vedem ce se va întâmpla la dialogurile sau la întâlnirile trilaterale. Mulțumesc, domnule Tarond. Domnul Mureșan are cuvântul, vă rog. Very much. Mulțumesc domnule președinte, câteva observații pe scurt cât privește proiectul de buget pe anul viitor. În primul rând, când am primit acest proiect de buget, ne-am dat seama că este un buget foarte strâns, redactat în condiții foarte dificile, de bună seamă, pentru că trebuia, pe de-o parte, să continuăm să finanțăm politicile tradiționale ale UE care doresc uh, locuri de, să creeze locuri de muncă și dezvoltare durabilă, pe de altă parte să se finanțeze și urgențele, cum ar fi marea problemă și criza a refugiaților. Deci am înțeles pe undeva că, da, bugetul este strâns, însă acum nu prea mai înțelegem de ce Consiliul a procedat Uh, la alte reduceri bugetare în timpul verii. Dacă mă gândesc la capitolul 1A la, și la ce reduce în continuare Consiliu, se pare că nu ne mai suntem de acord um, cu prioritățile la care, de care am discutat pentru revizuirea bugetului și anume că dorim în continuare să punem uh, accentul pe crearea de locuri de muncă și pe creștere economică durabilă, sustenabilă. Mai mult decât atât, bugetul a fost afectat și de alt fenomen, și anume crearea EFSI și rotirile sau trasările bugetare efectuate de la o, un capitol la altul, lucruri pe care le-am subliniat de multe ori. Cât privește capitolul sau rubrica 1B, așa cum a spus și raportorul general mai devreme, atunci când am văzut proiectul de buget, s-au remarcat mai bine de 20% de reduceri în uh, creditele de plată. E surprinzător, e îngrijorător. Noi am cerut lămuriri Comisiei în legătură cu acest fenomen și sperăm că mâine la întâlnirea privind plățile uh, interinstituțională vom primi aceste lămuriri. Dar care este problema? Nu avem nevoi de plăți suplimentare față de vechea perioadă de programare, însă ne așteptăm să avem alte probleme care se vor preciza mai bine anul viitor și vor fi nevoie de mai mulți bani pentru plăți anul viitor. Și este foarte clar că o comisie trebuie să ne dea un diagnostic mai precis în legătură cu ce fel de estimări au trimis la comisie statele membre mai recent. Care ar fi riscul în aceste condiții? Riscul ar fi să avem iarăși probleme cu onorarea facturilor, deci cu problema plătirii, problema plăților, așadar. Și, bineînțeles, că asta înseamnă și o decredibilizare a Uniunii Europene și a eforturilor sale. În ceea ce privește reducerile efectuate la programul Inițiativa pentru Tineret, raportorul a spus ce era de spus și aici trebuie să vedem care este poziția Parlamentului la revizuirea cadrului financiar multianual. Trebuie să fim coerenți și consecvenți. Am spus că șomajul în rândul tinerilor este în continuare foarte ridicat în Europa. E nevoie să fie abordat, trebuie să fie finanțate eforturile și asta înainte de a discuta următorul, uh, următoarea revizuire a cadrului financiar multianual. Trebuie spus că tot ce scrie în raportul uh, doamnei Tomaș a colegului său uh, reprezintă priorități politice ale Parlamentului și toate aceste lucruri trebuie să se reflecte, bineînțeles, și în bugetul Uniunii pe anul viitor. Cât privește rubrica 2, este foarte clar că trebuie să ne întoarcem la uh, ce ne propune Comisia și să respingem reducerile efectuate de uh, Consiliu, e vorba până la urmă de securitatea alimentară în Europa și cât privește pachetul laptelui uh, pe care l-a propus comisarul Hogan săptămâna trecută. E vorba de un pachet de 500 milioane pentru ajutorul, uh, ajutoarea sectorului lactatelor în Europa. Trebuie să înțelegem uh, și ce crede Comisia aici, în sensul că trebuie să știm ce buget va fi afectat prin această mișcare și cât privește rubrica 3, pragurile sunt prea joase, este ceva bine cunoscut, este ceva ce apare și în raportul privind revizuirea CFM-ului și, bineînțeles, sunt lucruri care vor trebui să fie abordate, discutate când vom discuta revizuirea uh, CFM-ului. Asta e tot ce vreau să spun cu titlul preliminar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul. Manca. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus uh, Jens Geier și modul în care el analizează situația reducerile propuse de Consiliu pentru anul 2017 nu sunt așa de mari pe cât uh, le-am uh, avut în anii trecuți. Însă, anumite dintre aceste reduceri bugetare ne vor împiedica, practic, să ne îndeplinim prioritățile noastre, cum ar fi uh, tot ce înseamnă strategia Europa 2020. E vorba de priorități împărtășite de toate marile instituții și problemele sau programele legate eh, de ajutarea mm, IMM-urilor și așa mai departe, problemele pentru sprijinul eh, ocupării, toate vor suferi. E vorba de reducere efectuată exact în programele prioritare. Va trebui să vedem tocmai care va fi impactul aici și care va fi, vor fi consecințele asupra ocupării. De exemplu, inițiativa privind ocuparea tinerului tinerilor. Încă de anul trecut, anumite state membre ne-au spus că această inițiativă pentru ocuparea tinerilor este un mare succes și 80% dintre tinerii beneficiari continuă să aibă un loc de muncă la sfârșitul programului respectiv. Dorim ca să există o evaluare a acestui program anul acesta. Știm că e vorba de ceva extraordinar de uh, pozitiv. Anumite țări chiar ne-au semnalat ce mare succes a avut programul acolo la ei acasă, însă ne trebuie o evaluare formală, oficială. Fără aceasta înseamnă că ne lipsește cumva spiritul managerial pentru acest gen de proiecte. Cât privește celelalte instituții. Domnul Tarand ne-a spus cum care exista intenția de a reduce staful cu 1% pe an, ajungând la acel uh, prag de 5%. Trebuie să cerem comisiei unde se vor registra până la urmă economiile, pentru că reduc uh, numărul persoanelor angajate, de exemplu, reduc interpreții permanenți și angajează freelance. Și atunci vin și mă întreb unde se registrează economii. Este foarte clar că pe undeva instituțiile vizate trebuie să aibă și ele niște rezerve pe undeva. Și aș mai avea niște idei, dar poate pentru o reflexie ulterioară. Însă acum, când vine vorba de bugetul Parlamentului, permiteți-mi să spun uh, următoarele. Cheltuim bani pe securizarea clădirilor și, într-adevăr, securitatea în Parlamentul European este deosebit de importantă, însă este absolut uluitor cum am găsit dintr-o dată milioane de euro să facem treaba asta? Unde erau aceste milioane când aveam nevoie de ele ca să facem alte lucruri la Parlament? Iar inflația va fi mult mai scăzută decât ce s-a uh, preconizat de către administrația noastră ei ne-au dat niște coeficiente foarte ridicate și asta înseamnă că acele 10 de milioane care se mișcă în bugetul nostru, ce se va întâmpla cu ele? Trebuie să fim realiști și să folosim uh, cifre în buget realiste. Nu trebuie să punem cifre fanteziste imaginare în bugetul nostru. Ele trebuie să fie cât se poate de concrete, realiste. Am spus într-o rezoluție de-a noastră că Parlamentul nostru, al Parlamentului, al bugetul Parlamentului va fi ne, bazat pe nevoi reale și nu pe indexări automate. Eu cred că pentru noi asta este o ocazie de a redacta un buget bazat pe nevoi reale și nu pe cifre fanteziste. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Negrescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru această prezentare foarte completă. Sunt de acord cu ea, dar în același timp trebuie să mai spun și că am impresia că renunțăm. Acceptăm cumva uh, ce ne face Consiliul, prioritățile sale, și faptul că taie bugetul. În același timp, se pare că uităm Comisia. Comisia a venit cu un proiect de buget în care a propus tăieri inițiale cu niciun fel de prioritate nouă, cu nimic. E ca și când uh, uităm uh, Brexitul. Uh, amânăm, am amânat, să nu uităm uh, că am amânat dezbaterea bugetară tocmai datorită referendumului din Regatul Unit. În legătură cu noile priorități, la ele aș dori să mă refer lipsesc cu desăvârșire. Pentru Uniunea Europeană nu există niciun fel de prioritate nouă, nu există nicio prioritate nici pentru Parlamentul European. Și mi-ar plăcea să avem o dezbatere mai concretă în legătură cu ce ar trebui să facă bugetul uh, european. Pentru că de fiecare dată când vorbim de către buget, facem așa cum spunea domnul Manca, uh, facem mici modificări pe aici pe acolo, Um, și după dezbatere votăm și după aceea nu vedem niciun fel de rezultat concret. Um, sunt sigur că și dumneavoastră aveți aceeași părere. Discutăm cu uh, alegătorii noștri și oamenii ne întreabă unde se duc banii. Ce se întâmplă cu acești bani? Care sunt rezultatele? cheltuielilor. Și cred că ar trebui să vorbim despre aceste rezultate la fel, pentru că bugetul este imens, avem multe rubrici, are foarte multe dosare, dar trebuie să fim mai, uh, mai uh, atenți, pentru că așteptările uh, oamenilor sunt foarte mari, așteptări care ne vizează și pe noi și, în același timp, Comisia face ce face, ia decizii așa pe holuri, externalizează bugetul european, european Uh, poate face acest lucru așa în cârdășie cu Consiliul. Nu știu dacă Comisia însă uh, știe ce face cu adevărat Consiliul. Deci cred că trebu- ar trebui să urmărim mai bine ce se întâmplă cu bugetul european, uh, să vorbim despre inițiativa pentru tineri. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu acești bani investiți în această inițiativă. Aș dori să pun și o întrebare în legătură cu acțiunile pregătitoare. Raportorul s-a referit și la ele nu există niciun fel de rezultat pentru acțiunile pregătitoare. De exemplu, au fost votate, au fost validate uh, în ultimii ani mai multe acțiuni pregătitoare, ultima acum 2 ani și nu s-a întâmplat nimic. Noi votăm aici la Parlament, dar uh, nu se vede nimic în realitate. Uh, votăm amendamente la buget, nu se întâmplă nimic, pentru că Comisia dore, controlează ce pune în aplicare, ce execută și nu și și termenii de punere în aplicare. Deci, această dezbatere cu privire la buget e într-adevăr foarte importantă, dar uh, cetățenii își doresc ca dezbaterea să fie mai vastă și mi-aș dori ca la comisia noastră să avem o adevărată dezbatere între dreapta și stânga, să vedem care sunt pozițiile diferite. Mulțumesc! Da, într-adevăr, uh, o dezbatere între stânga, dreapta și centru spune președintele. Doamna Tomacu. acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, colegului Gaier pentru această primă analiză foarte detaliată cu care sunt de acord, dar aș dori să-mi exprim și îngrijorarea, îngrijorarea mai uh, profundă, pentru că, într-adevăr, așa cum spunea colegul Negrescu, în pofida votului din uh, Regatul Unit, uh, în pofida crizelor care se repetă, avem impresia că din punct de vedere bugetar și din păcate nu numai din punct de vedere bugetar, suntem așa într-un uh, fenomen de negare a realității. Poziția Consiliului mi se pare că asta face, neagă realitatea pur și simplu. Cred că până la urmă se face ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Business as usual în engleză. Uh, se cer bani pentru noi priorități, eh, se ia dintr-o parte ca să se pună în alta, eh, se fac mici modificări, cârpele aș spune eu, deci eh, nu suntem absolut deloc la înălțimea mizei și a crizei în care e prăbușită în Europeană. Prin, aș dori să fac câteva observații în legătură cu rubrica 1A. Într-adevăr, tăierile uh, nu fac decât, propuse nu fac decât să confirme ce spuneam, că se neagă realitatea. În legătură cu cele spuse de Ienț, în legătură cu acțiunea pregătitoare cu privire la apărare, ar trebui să avem o dezbatere pe fond, dar să spunem că ne punem de acord cu privire la uh, problemele de fond, atunci ar trebui să reamintim faptul că Parlamentul a enunțat un principiu inclusiv prin votul uh, referitor la revizuirea CFM din uh, luna iulie, spuneam că nu putem să fim de acord cu noi cheltuieri fără noi intrări la buget sau printr-o mai bună orientare a felului în care adunăm banii pentru această nouă cheltuială. Deci, în baza acestui principiu, cred că trebuie uh, să fim de neclintit și deci că Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate bugetară. Să uh, te asigurăm că Consiliul ține cont de uh, această solicitare. Tot la 1A se pune și problema ocupării în rândul tinerilor. Aici aș dori să-mi exprim uh, indignarea. Se pornește de la principiul că putem tăia la o inițiativă atâta timp cât Comisia nu a evaluat-o. E un principiu care însă cred că este discutabil, pentru că de obicei, continuăm uh, acțiunea respectivă până la evaluare și apoi se face, se face un bilanț. De această dată, fără a vedea dacă această inițiativă a fost eficientă sau nu, s-a propus o tăiere, fără niciun fel de evaluare. Deci e o inițiativă discutabilă, aș spune. Apoi, aș mai adăuga, sau aș pune încă o întrebare. Ce așteaptă Comisia ca să facă această evaluare, să ne o trimită? Ne punem o întrebare pe care ne punem de mult. Și mă gândesc că câteodată poate e util să uh, tergiversezi astfel de valori pentru a uh, lua decizii uh, în consecință la nivel bugetar. Și comisiei a transmite mesajul următor. A durat destul această evaluare, trebuie fie, să fie făcută și să ne fie trimisă. La 1B o să fiu mult mai strictă, mai severă decât Ienț. Și aceasta pentru că refuz să văd în politica de coeziune uh, doar o politică care e de competența sau de răspundere exclusivă a statelor membre. Dacă sunt probleme cu programele operaționale, n-am nimic împotrivă. Pot apărea probleme, dar trebuie să le discutăm. Trebuie uh, să discutăm chiar și cu Comisia sau uh, cu rețeaua care există la nivel național, dar după trei ani să nu uităm că încă ne aflăm în impas și mă întreb dacă nu e o situație care o avantajează cumva pe comisie. Pentru că, iată, uh, într-o astfel de situație se cheltuiesc mai puțin bani. Spun acest lucru. Nu îmi place așa să fiu cea care seamănă zăzanie sau uh, creează suspiciuni, dar uh, în orice caz și de această dată ar fi momentul ca comisia să treacă la treabă. Aș spune chiar că e vorba de o dublă răspundere aici, pentru că cred că avem uh, și o problemă cu cofinanțarea în statele membre. Faptul că sunt mai puține cheltuieli în domeniul politicii de coeziune uh, ține și de răspunderea statelor membre. Poate să, ar fi bine să discutăm și despre acest lucru. Poate că mă înșel, dar e momentul să discutăm. Eh, de fiecare dată se spune că mm, e nevoie de doi eh, ca să funcționeze, să... dar eh, și când e un eșec, tot doi sunt de vină. Politica regională însă e politica de investiții a Uniunii Europene. Este prima politică de investiții în Uniunea Europeană. Și dacă această politică intră în pană, atunci investițiile în Europeană se opresc. Mă opresc, mulțumesc, ascult ce spun și ceilalți colegi, dar vorea, voiam să-mi exprim temerile în legătură cu aceste subiecte. Domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. O să spun doar câteva cuvinte în legătură cu contextul general în care ne aflăm. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor, domnilor Gaer și Tarand. În primul rând, sunt vremuri cu totul și cu totul excepționale, care necesită măsuri excepționale. Și nu văd nimic aici în acest sens, în uh, propunerea Consiliului. Am uh, pus un picior uh, în prăpastie și se pare că statele membre încă nu au auzit uh, semnalele de alarmă. Mi se pare extrem de îngrijorător și de regretabil. În al doilea rând, prioritizarea. Eu sunt un mare fan al prioritizării și mi-aș dori să avem mai multă prioritizare în bugetul european. E clar pentru toată lumea. Ă, ocuparea și locurile de muncă sunt foarte importante. Cercetarea și dezvoltarea sunt motorul pentru ă, ocupare. Migrația. Migrația e un fenomen pe care trebuie să-l abordăm și să-l acceptăm și la numărul 3 și aș dori să spun, la rubrica 3 și aș dori să spun acest lucru. Eu uh, sunt uh, în uh, uh sunt în dezacord cu uh, unii colegi de aici. Punctul 3 cel mai important este apărarea. Sigur că nu e un domeniu care produce, să zicem, dar uh, poate că vă amintiți că în august 2016, uh, în luna august în alt, acum câțiva ani, am spus același lucru și iată că e de actualitate. Ă, și o astfel de inițiativă e un început timid, dar totuși e un început. Iar în ceea ce privește uh, tabloul de ansamblu, sunt de acord cu raportorul nostru, cu domnul Hagaier. E regretabil faptul că Consiliul în mod sistematic face tăieri la proiectul de buget uh, al Comisiei dar nu e decât o dovadă a realității triste că statele membre continuă să nege realitatea, exact așa cum spunea doamna Toma. Neagă, de exemplu, faptul că avem o criză acută uh, legată de demografie în uh, Europa. Și deci, uh, cred că răspunsul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mai mult Europa și nu doar un puțin mai mult Europa, ci mult, mult mai mult Europa. Și acest lucru trebuie să se reflecte în buget. Pentru că bugetul reflectă, e oglinda necruțătoare a felului în care vedem situația. Și dacă ne uităm la situația de astăzi, răspunsul este clar, Europa nu uh, spune da la apel. Și trebuie să facem ce putem ca situația să se schimbe. Mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi felicit pe raportorii noștri. Suntem, uh, într-adevăr, în aceeași barcă, aș spune, avem aceleași obiective. obiective. Să nu uităm că anul 2017 e anul 4 din uh, acest cadru financiar multianual, care a început în 2014. Acest CFM ar trebui să uh, fi ajuns deja la uh, viteza de croazieră. Mi se pare foarte clar acest lucru și destul de evident. Și mai există ceva care ne preocupă, respectiv faptul că mm, bugetul Uniunii Europene reprezintă 1% din PIB. De fapt, nu e vorba de 1% din PIB, ci din venitul național brut și nu din uh, produsul intern brut. Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește creditele de plată, însă Consiliul nu se uită decât la cheltuieli. Pentru Consiliu, angajamentele e ca și când nu există. Pentru 2017, care, repet, este al patrulea din acest CFM, 0, e vorba de 0,89% din venitul național brut. Dacă facem o comparație cu 2016, e vorba de 10 miliarde mai puțin. Consiliul e foarte bucuros, a făcut aceste tăieri și a făcut această propunere de 0,89% din venitul național brut. Cetățenii însă trebuie să știe că bugetul nostru european și propunerea Consiliului trebuie să facă față provocărilor cu care ne confruntăm avem 0,89% din VNB pentru a face față acestor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Aceasta este propunerea Comisiei și ce ne spune Comisia prin această propunere e că atunci când uh, plățile au scăzut, când avem un buget de 0,89% din VNB, e suficient pentru a face față acestor uh, provocări. Și rămâne să vedem dacă așa este. Dar, așa cum spuneam, în 2017 trebuie să fie ajuns la această viteză de croazieră și dacă e nevoie de bugete rectificative, Comisia va fi de vină. Pentru că, dacă, ca să faci față uh, unui angajament, propui un buget rectificativ, de fiecare dată e uh, nevoie de mai mulți bani în orice caz așa văd lucrurile cetățenii și deci pierdem din credibilitate. Și eu sunt 100% sigur că va fi nevoie de bugete rectificative pentru a face față plăților. E o problemă care va reapărea, ori ar trebui să încercăm să anticipăm, să preîntâmpinăm această problemă. În ceea ce privește prioritățile, mi se pare foarte clar că un buget uh, nu poate uh, să fie defazat față de obiectivele Uniunii Europene și față de așteptările și temerile cetățenilor. Deci, o, ocuparea, competitivitatea, uh, IMM-urile, inovarea, cercetarea, locurile de muncă ar trebui să figureze foarte clar să se reflecte în uh, bugetul european. Ocuparea, ocuparea trebuie să fie o prioritate, mai ales uh, pentru tineri ocuparea în rândul tinerilor trebuie să rămână o prioritate și trebuie să facem tot ce ne stăm putință în acest sens. Trebuie să combatem prin orice ă, mijloc șomajul tinerilor. Dacă această inițiativă a eșuat, trebuie să vedem de ce și să vedem care este răspunderea ă, Uniunii Europene în acest eșec. Și de asemenea trebuie să ne punem problema și la nivelul statelor membre pentru a vedea ă, care e propunerea ulterioară pe care trebuie să o facem, pentru că este foarte clar că șomajul în rândul tinerilor continuă să fie un fenomen foarte diferit față de șomajul la alte categorii sociale. Șomajul în rândul tinerilor e de două ori mai mare decât șomajul uh, în rândul uh, persoanelor cu experiență profesională. Șomajul e o problemă, dar mai este o altă problemă care preocupă pe cetățenii europeni, cea a securității. Și uh, cred că prin acest buget, uh, Uniunea Europeană, instituțiile sale ar trebui să arate care sunt acțiunile pe care intenționează să le ia pentru a-și apăra cetățenii. Pentru că uh, siguranța este un subiect care îi preocupă cu adevărat pe cetățenii în viața de zi cu zi. E adevărat că Comisia a luat poziție, după aceea a venit uh, Consiliul uh, care s-a exprimat. Ori aceste două instituții ar putea să dea dovadă de mai mult realism și de mai mult uh, ambiție. Mulțumesc, domnul Donaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de la noi. Mulțumesc domnului Gaier pentru prezentarea asta foarte clară. E adevărat că Consiliul are o poziție ambiguă, vine cu multe propuneri, dar cu foarte puțini bani. E adevărat că sumele uh, sunt neglijabile, dar și criteriul de convergență face ca statele membre să se simtă cumva paralizate sau legate uh, de mâini și de picioare. Trebuie să discutăm și despre criteriul uh, de convergență. Uh, Uh, la rubrica 1A, ocuparea în rândul tinerilor este foarte importantă și cred că și aici trebuie să dorim să continuăm. Așteptăm această evaluare, dar nu înseamnă că dacă așteptăm evaluarea din partea Comisiei, uh, trebuie să uh, ne oprim. În ce privește ocuparea, ocuparea este un subiect care este la fel de important, apărarea este un subiect la fel de important și trebuie să continuăm și în acest domeniu. Uh, Franța este totuși în prima linie cu Regatul Unit uh, pe acest uh, subiect al apărării. Dacă Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, apărarea rămâne o problemă exclusiv franceză și deci e un subiect foarte grav. Aș dori să-mi exprim nemulțumirea în legătură cu uh, politica de coeziune, pentru că e legătura directă între Uniunea Europeană și cetățenii săi. Și dacă fondurile structurale scad, atunci uh, această legătură se va slăbi tot mai tare. Eu mă tem trebuie să dăm dovadă de uh, curaj pentru a uh, spune că e nevoie de fonduri structurale. Trebuie ca banii să fie uh, acordați uh, în mod mult mai simplu, trebuie să acordăm încredere statelor membre în legătură cu proiectele pe care le derulează și apoi trebuie să ne asigurăm că um, aceste uh, proiecte duc la rezultate concrete în domeniul politicii de coeziune. Și aici ajungem și la problema între creditele de angajament și creditele de plată. Trebuie ca uh, creditele de plată să fie ajustate în consecință, dar dacă dăm dovadă de laxism, banii nu vor mai fi disponibili tocmai pentru fondurile structurale. În ceea ce privește agricultura, uh, rubrica 2. Ieri am uh, participat la ședința uh, uh, de la agricultură și s-a vorbit despre volatilitatea prețurilor. Uh, Cred că și aici trebuie să facem o reflexie pe fond în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune, care se va confrunta cu multe provocări. Uh, nu putem permite să uh, existe aceste crize agricole repetate. Trebuie să găsim o soluție și în acest domeniu al politicii agricole comune. La rubrica 4, Jens Gaier, e clar că, până la urmă, miza uh, o reprezintă credibilitatea Europei care e strategia Europei ca actor global. E o întrebare pertinentă. Uh, cum uh, Europa uh, tratează problema Orientului Mijlociu, a Africii și așa mai departe. Sunt întrebări foarte importante și până la urmă credibilitatea Europei e în joc. Deci noi, dar și Consiliul, Parlamentul, Comisia, trebuie să reacționăm în acest domeniu. La celelalte rubrici aș dori să-i mulțumesc domnului Tarant că a făcut precizări, lucrurile au uh, avansat, dar m-aș referi doar la uh, această problemă legată de interpreți, interpretare la Parlamentul European, CESE și Comitetul Regiunilor, va trebui să găsim o soluție, să găsim formula cea mai bună care să permită tuturor instituțiilor să funcționeze în condiții optime. Iată ce doream să spun în legătură cu chestiunile bugetare. Mulțumesc uh, raportorului, domnul Olbricht. merci, président. I would just uh, uh one uh, uh, political remark and one... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o remarcă politică și o întrebare. În primul rând, dezbaterea bugetară din comisia noastră are un caracter foarte politic, a depășit caracterul uh, tehnic, pentru că, după cum a spus domnul Sarvama, discutăm problemele Europei și nu problemele bugetare. În termen bugetar este foarte clar că un procent din venitul național brut nu poate rezolva toate problemele cu care se confruntă toate statele membre. Cred că ar trebui să spunem acest lucru oamenilor și electoratului. Cu 1% nu poți rezolva totul ocuparea, șomajul. Poate, uh, poate fi rezolvat șomajul cu 1% din venitul național brut, șomajul care există în 28 de state membre. Deci trebuie să spunem foarte clar pentru ce este gândit bugetul european. Are un scop de motivare, de a dinamiza situația, pentru că uh, dacă este perceput ca fiind instru- instrumentul care rezolvă toate problemele, uh, va, se va confrunta cu probleme, pentru că este evident că nu, nu le poate rezolva. Și dacă nu rezolvă probleme, atunci poate fi uh, tăiat. Putem renunța la el. Deci, de fapt, trebuie să discutăm pentru ce există Uniunea Europeană, pentru ce există bugetul european ce ne dorim de la bugetul european, ce ne aștept, care sunt așteptările noastre din partea activităților noastre. Noi considerăm, sau o parte din, din noi consideră că Uniunea Europeană uh, trebuie să rezolve anumite probleme, însă va trebui să decidem ce, care sunt problemele pe care le dorim a fi rezolvate. Pentru că dacă nu vom face acest lucru, vor fi uh, vor apărea tot mai multe instrumente externe care nu mai au nicio legătură cu bugetul european. Eu cred că trebuie să purtăm această Uh, dezbatere pentru că ne confruntăm deja o problemă majoră în urma Brexitului, dar a apărut și problema, tema uh, apărării. Ne comportăm ca cei care își joagă capul în nisip și ignoră problemele cu care se confruntă. Și în al doilea rând aș dori să vă felicit, domnule Găr, pentru că de obicei sunteți foarte politicos, însă de această dată abordați dați dovadă de abordare mult mai brutală. Și aș avea o întrebare. Ehm, care este propunerea dumneavoastră pentru a crea o legătură între bugetul pe anul 2017 și revizuirea la jumătatea mandatului? pentru că mai ales colegii socialiști își, doreaz, își doresc o asemenea legătură. Și aș trebui să vă întreb care este propunerea dumneavoastră pentru a crea această legătură. Pornește de la condiționalitate sau în ce direcție vă veți îndrepta? Și o altă întrebare de natură tehnică. Din punctul de vedere al politicii regionale, politicii de coeziune, ne confruntăm cu o problemă reală, pentru că Comisia pentru Bugete ar trebui să dispună de informații clare din partea Comisiei pentru uh, dezvoltare uh, regională. Care sunt motivele pentru uh, această întârziere? Pentru că este clar că există mai multe motive și trebuie să dispunem de informații foarte clare. Pentru că dacă nu, uh, cu toții stăm de acord că anul, viitor ne vom, anul viitor ne vom confrunta cu o cu probleme legate de politica de coeziune în sine și trebuie să vedem cine sunt vinovații, de ce suntem atât de întârziere. Plățile sunt întârziate, programele operațion- operativă nu sunt uh, uh, pregătite. Deci care este problema? Pentru că dacă nu vom explica care este problema, ne vom confrunta cu probleme. De ce? Facturile neachitate. Mâine, uh, mâine vom avea o întâlnire în care vom discuta acest subiect. S-a promis ca aceste facturi neachitate să fie reduse, însă dacă uh, programele nu vor fi demarate acum, plățile se vor tot uh, acumula în anii uh, viitor. Probabil nu în anul 2017, dar începând din anul 2018 se vor acumula. Deci trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla, câte facturi neachitate se vor acumula peste 2, uh, peste 2 ani. Și până la urmă, în momentul respectiv, nu vom mai dispune de banii respectiv. Ce se va întâmpla cu politica de coeziune atunci? Unii vor spune, bă, păi, e complet inutilă, pentru că banii nu sunt bine cheltuiți, pentru că nu ar fi vorba de investiții, ci de redistribuirea fondurilor și așa mai departe. Deci avem nevoie de explicație foarte clară. Care este situația actuală? Ce se întâmplă? Care este problema? Cum o putem rezolva? și nu este o problemă de natură tehnică, are o natură mult mai profundă. Și în rezumat, trebuie să purtăm o dezbatere serioasă privind Uniunea Europeană. Această dezbatere ne așteaptă și prin, uh, în momentul în care vă discuta bugetul european Pentru că mie mi se pare că ne confruntăm cu această tendință de a reduce Uniunea Europeană, nu de a o dezvolta și mai mult. Vă mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, amintită foarte multe elemente în această dezbatere și permiteți-mi și mie câteva remarci. Eu cred că ne confruntăm cu pericolul de a cădea în capcana tradițională, să ne luptăm pe resturi, pe, pentru marjă. Și mie mi se pare că aceasta este tactica Consiliului de a ne provoca și de a cădea în această capcană. Nu ar trebui să să pierdem din vedere principiul nu trebuie să uităm că anul 2017 va fi anul după uh, revizuirea de la jumătatea termenului a bugetului. Cred că Parlamentul nu ar trebui să uite de acest uh, punct de plecare. Trebuie să fim uh, coerenți cu raportul Thomas cu rapoartele privind cadrul financiar uh, multianual și liniile directoare pentru revizuirea bugetului. Aș dori să mulțumesc domnului Gaier pentru documentul de lucru pe care, l-a, pe care ni l-a prezentat. Uh, este un document foarte uh, bine redactat, informativ, care stabilește foarte clar și ne descrie foarte clar regulile jocului în care ne aflăm și cred că va fi util pentru a evita să cădem în această capcană pe care am amintit-o de a ajunge din nou la un acord în ultimul moment, un acord de minimis, pentru a evita reduceri și mai, uh, și mai grave. Cred că acestea sunt uh, trucurile la care recurge Consiliul și pe care le, le cunoaștem deja nu, nu putem recunoaște până acum o strategie adevărată în spatele poziției Consiliului, nu putem recunoaște priorități europene, ci este pur și simplu un exercițiu care să permită reduceri bugetare, astfel încât statele membre să um, aibă impresia că se ajunge la un echilibru intern dă dovadă de o perspectivă pe termen scurt, de o perspectivă parohială Um, care ignoră problemele pe fond generale. În termeni bugetari, se confirmă uh, dificultățile cu care se confruntă statele membre în uh, desfășurarea programelor uh, finanțate din fonduri europene. Nu putem permite Consiliului să continue cu acest act de echilibrare între state dacă aceste acțiuni se, se opun pozițiilor Parlamentului uh, adoptate de Parlamentul European. De exemplu, acordul cu Turcia uh, nu trebuie să influențeze în mod negativ politicile de dezvoltare uh, votate deja de Parlamentul European. prin amendamentele depuse de Parlamentul European ar trebui să spună foarte clar că uh, facilitatea uh, Conectarea Europei, Orizontul 2020, ar trebui să revină la cadrul stabilit în uh, anul 2013, care se referea la perioada 2014-2020. Nu trebuie să uităm nici de Fondul European pentru Investiții uh, Strategice. Am văzut că Consiliul dorește să transfere, să realocheze fonduri înspre acest program și nu trebuie să permitem ca uh, prea multe proiecte să devină victime ale acestor uh, transferuri. Franța, Italia, Grecia Uh, Cipru au cerut ca inițiativa pentru tineri să uh, fie continuată, însă nu cred că este o, uh, nu este o surpriză că un stat cum este Spania nu este interesată să participe la această inițiativă, chiar dacă pe mine acest lucru mă miră profund. În plus, Consiliul periclitează multe din programele europene pentru care este nevoie de un uh, sprijin uh, tehnic uh, adecvat, recurgând la pretextul reducerii birocrației. De fapt, prin asemenea reduceri se subminează mm, capacitatea tehnică care ar permite buna funcționare a acestor programe europene. O altă tactică a Consiliului este de a reduce politici care aduc o adevărată plus valoare europeană, Um, programele culturale europene, de exemplu. Ceea ce este ceea ce contrazice propriile idei susținute de Consiliu în anul 2013, când a fost adoptat cadrul financiar uh, multianual. Este foarte important ca prioritățile Parlamentului European să fie respectate și trebuie să ne asigurăm că orice reducere este justificată prin argumente bugetare și nu pur și simplu printr-o retorică, retorică politică uh, goală, așa cum uh, face Consiliul. Eu sunt de acord cu propunerea uh, raportorului pentru de a obține un buget cu adevărat european. Și așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei privind revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că în lipsa acestei uh, propuneri, dezbaterea noastră va rămâne una prea limitată. Vă mulțumesc, domnul Colmel, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, colegilor Gaier și Tarant pentru, activi- uh, pentru activitatea detaliată a lor și pentru angajamentul lor. Mă bucură faptul că în această dezbatere au fost amintite anumite cuvinte cheie, și anume o dezbatere principială despre uh, ce ne dorim să obținem prin bugetul Uniunii Europene și ce putem obține prin acest buget. Pentru că există o. Uh, aceste concepte sunt uh, legate. Niciun stat nu dispune de atât de mulți de banii pe care ar dori să îi cheltuiască. Și noi ne aflăm în acea situație. Și acum se pune întrebarea, într-adevăr, care este formula corectă pentru, pe care trebuie să o găsim pentru Uniunea Europeană, care, fără nicio îndoială, se află într-o situație de criză. Toată lumea își dorește o Europa mai bună, însă cum reușim să obținem o Europa mai bună? Cu mai multă Europa sau cu mai puțină Europa? Aceasta este întrebarea fundamentală pe care trebuie să ne o punem. Și dacă este să ne gândim la Brexit, britanicii nu au votat pentru Brexit, pentru părăsirea Regatului Unit uh, a Uniunii Europene, pentru că s-au temut că urmează uh, să fie, să primească mai puțin Europa, ca instituțiile europene să fie reduse. Și condițiile cadru esențialul pentru Europa sunt cetățenii europeni, dorințele cetățenilor europeni și în acest moment eu am uh, un sentiment puternic că mulți cetățeni europeni nu vor vota pentru uh, o extindere, o aprofundare a Europei dacă nu știi ce înseamnă acest lucru. Nu prin formulări abstracte, uh, ci prin precizări, formulări clare. Poate astfel am putea să obținem uh, susținerea cetățenilor europeni pentru aprofundarea instituțiilor europene. Eu sunt sceptic că vom, vom reuși să facem un pas mare înainte uh, pentru mai multă Europa, alături, având alături cetățenii europeni. Pentru un asemenea progres, cred că un asemenea pas mare înainte avem nevoie de mai mult timp în contextul politicii dezbaterii bugetare, trebuie să înțelegem că statele membre nu dispun de mai mulți bani sau nu sunt dispuse să cheltuiască mai mulți bani în bugetul european. Deci trebuie să uh, argumentăm că este nevoie, uh, este necesar să se investească mai mult în bugetul european. Și din acest punct uh, de vedere, lipsesc argumentele și ideile foarte clare legate de o politică comună de apărare. Atâta vreme cât nu știm ce înseamnă de fapt o politică comună de apărare, este foarte dificil să investim mai multe fonduri într-o asemenea politică comună de apărare. La fel, lipsește claritatea și în ceea ce privește o politică comună de azil, de gestionarea crizei refugiaților ne lipsește un concept, o strategie care să ne, perm- care să ne facă să înțelegem cum putem să ne atingem politici, uh, obiectivele politice stabilite. Până acum nu am reușit decât să ne, stabilit, să ne stabilim anumite obiective politice, dar nu avem un concept, o strategie care să ne arate cum atingem aceste, aceste obiective, dar deja am prevăzut niște cheltuieli bugetare pentru atingerea obiectivelor respective. Este un lucru pe care îl vedem și în cadrul Uh, Fondului European de Investiții uh, Strategice. Am stabilit un obiectiv, dar nu știm foarte clar, nu, nu știm foarte clar cum ne vom atinge acest obiectiv. Și din acest punct de vedere, din păcate, trebuie să spun că această dezbatere despre cum reușim în mod concret să îmbunătățim Europa uh, lipsește, deși avem mare nevoie de o asemenea de asemenea dezbatere și uh, bugetul este nucleul oricărei structuri statale și uh, bugetul este deosebit de important și pentru Uniunea Europeană și trebuie să spunem foarte clar ce ne dorim. Și în ceea ce privește uh, reducerea, uh, reducerea creditelor de plată operate de de statele membre poate părea acum o soluție elegantă, însă uh, ralurile vor crește pe, vi- pe viitor. În acest moment uh, este vorba de o sumă de 22 de miliarde de euro, care probabil la un moment dat se va uh, transforma în uh, facturi neachitate. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnul Băghe. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru prezentarea sa. Eu sunt de acord cu liniile generale prezentate de dumnealui. Asta, uh, aș dori să vă, să vă atrag atenția asupra faptului că eu mă ocup împreună cu doamna Bărăs de raportul privind o capacitate fiscală pentru zona euro. Un raport care este discutat într-un mod controversat și trebuie să fie și controversat, ținând seama de situația din statele membre și există foarte mulți care ne spun că ar trebui să ne ocupăm mai degrabă de provocările actuale, gestionarea uh, crizei uh, refugiaților, uh, să ne ocupăm de schimbarea temeiului juridic, juridic articolul 78-80 și apoi vedem că în anumite state, state membre se cere, se cere schimbarea uh, situației de securitate din, uh, din Europa. Și cum putem să facem față neîncrederii, uh, populismului care se manifestă în Europa. Și în acest, în acest context, bugetul are un rol important și, desigur, când ne vizităm propriile cir- circumscripții electorale, vedem că realitățile europene sunt percepute în mod distorsionat prin uh, prisma populismului care se manifestă în statele membre. Uh, în multe capitale europene se dă vina pe Uniunea Europeană pentru ce nu funcționează bine. Și dacă discut, este să discutăm despre capacități uh, fiscale, despre măsurile necesare pentru o stabilizare durabilă a zonei euro, atunci celul piaț- țelul, este, țelul este piața unică, modul este reprezentat de moneda euro și restul nu mai este atât de important. Și este important să convenim împreună uh, principiile pe care trebuie să le respectăm pentru a putea supraviețui într-o lume globală. În același timp, este foarte dificil să cerem respectarea acestor principii în condițiile în care uh, ne confruntăm cu problemele amintite de raportor și probleme amintite și de alți colegi, și anume gestionarea și punerea în aplicare a deciziilor uh, bugetare uh, trebuie să fie, uh, trebuie să fie puse în discuție. Deci trebuie să fim foarte atenți că nu participăm și noi la um, această activitate de a arăta cu degetul Uh, vinovații, ci să trecem la acest exercițiu propus de colegul Olbricht. Să înțelegem ce se întâmplă, de fapt, dacă nu sunt uh, absorbiți, absorbite fondurile în politica de coeziune. Și ceea ce înseamnă că oamenii uh, ajung la concluzia că Europa nu îi ajută pentru a rezolva problemele cu care se confruntă în anumite regiuni. Sau dacă ajunge la concluzia că trebuie să, dis- să discutăm despre o mai bună finanțare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și există probleme de punere la aplicare acestor programe. Deci, cine este vinovat? Oare Uniunea Europeană a devenit atât de complicată încât nimeni nu mai înțelege cum uh, funcționează? Uh, și statele membre, de fapt, nu mai pot ține pasul cu cât de complicate au devenit uh, programele europene. Eu cred că trebuie să încercăm să depășim această situație complicată, pentru că dacă la sfârșitul unui cadru financiar ajunge la concluzia că multe fonduri nu au fost absorbite, sau la sfârșitul inițiativei pentru tineri am ajuns la concluzia că nu, am, uh, nu ne-am atins obiectivele pe care ni le-am stabilit, atunci reputația noastră va avea de suferit, indiferent dacă am fost implicați direct sau indirect. Dar am fost și noi implicați. Și aș dori să vă dau un exemplu care ar putea să uh, să ne dea motive să uh, râdem, însă dacă situația nu ar fi de, atât de uh, dificilă. În domeniul uh, agricol știm că există această problemă a volatilității prețurilor și vedem că astăzi în situația de, de, de, cri, de criză, mai mult de două, trei treimi din, din venitul disponibil uh, depinde de plățile directe din uh, bugetul agricol european. Și această plasă de siguranță este foarte importantă tocmai în aceste momente de criză și nu trebuie să uităm și de acest lucru. Însă ne, am, am amenințat cu respingerea actelor delegate cu ocazia ultimei, până aplic, a, ultim, ultimei reforme agricole. Și se spune foarte clar că există mijloace dacă se respectă anumite condiții, dacă se respectă ecocondiționalitatea. Uh, un exemplu minunat, un copac este, face parte din mediu, nu poate fi tăiat pentru că uh, doar așa se primesc uh, subvenții dacă are o coroană de cel puțin 4 metri. Ce lipsește în practică? Uh, cum trebuie, mă, când trebuie măsurată coroana? La începutul uh, anului, în primăvară uh, sau în toamnă? Pentru că un copac, coroana unui copac, unui copac crește de, de primăvară, din primăvară până toamnă. Deci cum se, cum se verifică toate aceste condiții respectarea acestor condiții pentru care se primesc bani. Și oamenii încet, încet nu mai înțeleg ce se dorește. Ne dorim uh, mai, o, mai, o mai, mai multă legislație sau o legislație mai bine gândită. Deci cred că a venit momentul să punem mâna pe secure, să tăiem uh, lucruri care nu mai au ce căuta pentru că altfel ne vom pierde în legislația europeană, pentru că altfel ne vom pierde uh, credibilitatea. Și aș avea două sau trei uh, întrebări scurte. Peste două săptămâni așteptăm propunerea Comisiei privind revizuirea cadrului financiar multianual și ne așteptăm la, un, la o nouă propunere privind Fondul European de Investiții Strategice, FC2. Și cred că este important să continuăm această luptă, să nu discutăm doar, doar despre modificări tehnice uh, privind Fondul Fiduciar pentru Africa de Nord și Orientul Apropiat și Mijlociu, da, putem discuta uh, din punct de vedere bugetar uh, uh, despre toate aceste posibilități. Comisia dispune deja de prea multe posibilități de a gestiona bugetul de asemenea unei bănci și nu asemenea unui adevărat buget european și evitând poziția Consiliului. Toate aceste structuri care uh, Um, ocolesc uh, Parlamentul European și prin care se creează și prin care priorități importante nu mai sunt finanțate uh, astfel încât și noi să avem un, un cuvânt de spus, nu pot fi acceptate. În ceea ce privește rubrica 4 și colegul uh, Tarand a amintit această problemă cu rezervele, rezervele existente. Mie mi se pare că aici avem o nevoie de o nouă strategie, dacă este să, ne, să privim ce se întâmplă uh, în jurul nostru, care sunt uh, crizele, pentru că deja am, am început să fim înconjurat de, înconjurați de state uh, care nu mai funcționează. Trebuie să ne întrebăm ce Um, ce a putut sau ce nu a putut să facă politica externă europeană de până acum și um, cum trebuie să se schimbe aceasta pe, pe, pe viitor, pentru că dacă nu, pe viitor nu știu dacă vom mai reuși să facem față acestor uh, crize. Deci această dezbatere nu trebuie să se limiteze la bugetul pe anul 2017, trebuie să meargă mai departe și trebuie să eh, trebuie ca și Consiliul să-și asume responsabilitățile și să nu mai pierdem eh, atât de mult timp. Și faptul că poziția Consiliului a devenit eh, mai rațională față de ce, ce s-a întâmplat la începutul acestui an este din păcate, dovada faptului că am pierdut foarte mult timp uh, datorită blocadei exercitate de anumite state membre în Consiliu și că lucrurile ar fi fost mult mai bune dacă s-ar fi uh, acceptat de, de la bun început poziția Parlamentului European. Și aș dori să spun și uh, câteva lucruri în legătură cu acțiunile pilot. Uh, Trebuie să înțelegem foarte clar că dacă discutăm despre politica de, vecin, de vecinătate, dacă discutăm despre securitate și apărare, ținând seama de situația nouă apărută în urma părăsirii Uniunii Europene de către Regatul Unit, ținând seama de faptul că uh, suntem uh, înconjurați de conducători cum ar fi Putin, Erdogan și Donald Trump, atunci este evident că trebuie să trecem la acțiune și nu ne mai putem permite să dormim uh, timp de decenii. Uh, eu mi-aduc aminte că am participat la prima campanie electorală um, deja în 1979 er, și eram la sfârșitul uh, listei uh, uh, electorale. Și îmi aduc aminte de o, o idee vehiculată pe atunci de a da un nou imbold ideii creării unei comunități europene de, de apărare. Și am, uh, această idee nu a fost acceptată. S-a spus că este o prostie și că nimeni nu crede și are nevoie de așa ceva. Deci, mie mi se pare interesant că în acest moment, dintr-o dată, cu ocazia unor întâlniri între reprezentanții statelor membre, este o idee care este, la care aderă și câteva noi state membre ale Uniunii Europene, însă aș dori să nu uităm că nu este o idee atât de, de veche și că nu este soluția universală la toate problemele pe care le, pe care le avem și dacă într-adevăr dorim să mergem înainte cu această idee, cred că trebuie să devenim uh, foarte credibili și să trecem foarte repede la uh, acțiuni. In my youth, they, we play... Domnul Torvalds. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte uh, succint. În tinerețea mea uh, jucam uh, un joc de cărți numit Înfometarea uh, Vulpii și jocul se termina în care Uh, nu mai aveai uh, cărți la dispoziție și se întâmplă același lucru și în această uh, dezbatere bugetară. Dispune de tot mai puține cărți, de tot mai puține aturi. Um, am văzut că Consiliul a, reinventat acest joc cu ocazia discuției privind Fondul European pentru Investiții Strategice. Spajul de, spa, marjele de manevră în buget sunt tot, și, sunt tot mai mici și mai mici. și cred că va tre- acea, Fondul European de Investiții Strategice și finanțarea acestea trebuie să fie o prioritate pentru noi. În ceea ce privește inițiativa pentru tineri, este important, uh, este interesant dacă citești acest concept de departe. Am citit un uh, raport redactat de câteva institute din uh, Germania și pe pagina nouă acestui raport este, este prezentată o imagine a unei provocări de securitate foarte specifice. Dacă există un procent de mai mult de 25% de șomeri în rândul uh, tinerilor între, uh, care au vârstă între 18 și 24 de ani, atunci ne confruntăm cu o problemă de securitate. Și acest lucru era valabil pentru statele din, de la sud de Europa, însă mi se pare că ea a devenit relevantă și în statele europene, deci trebuie să facem ceva pentru a rezolva această, această problemă. Există o legătură și cu Uh, cu situația Europol, o instituție care ar trebui să fie finanțată mai bine pentru că ea ne furnizează informațiile cu care putem să facem față problemelor de securitate. Și o altă problemă, există o, o veche decizie legată de strategia uh, Europa 2020, și anume ca cel puțin 20% mm, a bugetului să fie prevăzută pentru mm, mediul înconjurător în uh, proiectul uh, Comisiei pentru anul viitor este de 19,2%. Anul trecut și anul acesta am ajuns la procentul respectiv, însă în anii 2013 uh, și 2014 eram departe de acest procent de 20%. Deci 90 luni după reuniunea COP21, deja ne îndepărtăm de angajamentele pe care le făcusem. Este inacceptabil. Dacă există, dacă a fost luată o decizie uh, referitoare la respectarea 20%, dacă ne dorim să respectăm obiectivele pe care le-am stabilit la Paris și începem să nu mai facem acest lucru, atunci mie mi se pare că nu facem nimic altceva decât să dăm dovadă de prostie profundă. Mulțumesc, domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Colegii au vorbit deja pe îndelete și au spus multe lucruri mergând în amănunt. Vreau să mulțumesc raportorului și sper că vom putea să aprofundăm în continuare subiectul în momentul în care vom avea uh, Um, pe masă și amendamentele. Cât privește poziția Consiliului, eu personal nu cred că Consiliul a acționat uh, mânat de rea voință. Pur și simplu nu a intervenit și a lăsat uh, liber Parlamentul să se descurce cu problemele mai delicate care se vor vedea și negocierile pe buget. Și cred că, până la urmă, este ceva pozitiv pentru Consiliu. Vreau să subliniez acest lucru. Însă ce mi s-a părut mie ciudat în poziția Consiliului este acea dorință de a reduce rezervele pentru instrumentele speciale, mai cu seamă fondul de dezvoltare pentru mm, fondul de ajutor pentru globalizare, având în vedere că e vorba de instrumente speciale care nu merg pe liniile bugetare clasice și aici rezervele sunt importante pentru că exact aici pot fi abordate urgențele și știm bine că cine zice urgențe spune nevoia de bani banii care trebuie luat de la bugetul european, deci trebuie să înțelegem cam unde bate Consiliul cu această poziție. Un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez. Ar fi bine să avem o viziune mai amplă, uh, ținând cont de ce s-a întâmplat în timpul verii în Turcia și să vedem care va fi poziția guvernului turc în orice caz, cred că este o ocazie pentru a rediscuta o serie de capitole și de lucruri pe care le-am discutat deja cu partea turcă. Deja finanțăm această țară uh, în mod substanțial în condițiile în care Turcia nu prea se comportă în mod, între ghilimele, ortodox în relațiile sale cu uh, Uniunea și, în general, pe plan internațional, Turcia nu are o poziție prea corectă. Și aici mă întorc și la bugetul european, dar și la tot ce înseamnă finanțarea prin BEI, pentru că să nu uităm că Turcia primește foarte mulți bani prin Banca Europeană de Investiții și, de fapt, cred că sunt fonduri mult mai mari, uh, poate de 8 ori mai mari decât uh, cele pe care Turcia le primește direct de la Uniunea Europeană, cât privește celelalte instituții. Aici sunt de acord cu ceea ce au spus raportorii, mai ales când vine vorba de Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și social? Da, într-adevăr, trebuie cumva să optimizăm și să raționalizăm costurile și, bineînțeles, să încercăm să uh, folosim în comun anumite structuri, noi, Parlamentul și comitetele. Aceste instituții, după părerea mea, au un uh, rol pe care eu îl văd uh, destul de uh, limitat. Eu sunt aici de 2 ani și nu prea văd decât, uh, din punct de vedere istoric poate, nu prea văd care ar fi utilitatea lor. Mi se pare că ele aparțin cumva trecutului, aceste două instituții și poate că sunt cumva un fel de locuri unde se duc uh, la pensie politicienii care vin din alte instituții sau de pe plan național și, pe de altă parte, mă preocupă faptul că crește în continuare bugetul uh, și banii acordat, acordați acestor instituții în condițiile în care uh, nu prea se justifică. La fel și pentru SEAE. Cresc uh, crește bugetul, nu prea știm ce face acest serviciu de acțiune externă. Încă ceva în legătură cu ce a spus uh, raportorul Geier și garanția pentru tineri. Într-adevăr, în Italia s-au văzut lucruri frumoase pe teren, un impact pozitiv. Și cred că ați și fost în Italia în vară și ați văzut asta la fața locului. Însă, eu, în circunscripția mea, nordul Italiei, mai cu seamă în Lombardia. Am vorbit cu agențiile de ocupare a forței de muncă și cu ceilalți actori care s-au ocupat și au fost implicate în acest program. Trebuie să spun însă că n-am avut ecouri așa de pozitive de pe teren pentru că s-a observat că instrumentele și banii nu au fost folosiți așa cum trebuie și foarte multe anchete au fost deja deschise și nu la mine în regiunea mea, ci și în alte regiuni, mai ales în sudul Italiei, locuri unde acest instrument a fost folosit și mai mult, pentru că, bineînțeles, rata șomajului este mai mare în rândul tinerilor care trebuie și ei să încerce să intre pe piața muncii, aceștia fiind mult mai numeroși în sudul decât în nordul Italiei. Mulțumesc foarte mult! Domnul Rubic. Vă mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc și pentru prezentarea celor mai importante puncte. Cred că în bugetul european ar trebui să examinăm cu mare atenție și în detaliu impactul părăsirii Uniunii Europene de către Regatul Unit, pentru că acest lucru va avea un impact pe termen lung asupra bugetului. Este evident că pe viitor va trebui să fie mai scump să negociezi un, uh, o reducere de la plata la bugetul european în Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm pe problemele um, de viitor. Angela Merkel ieri a spus că ne-am concentrat prea puțin pe planul european, că trebuie să devenim mai uh, eficienți pe plan european. Este inacceptabil ca 28 de state membre să își urmeze propria strategie și că eforturile sunt dublate de 28 de state membre, mie mi se pare că um, ar fi mult mai eficient dacă aceste state membre ar recunoaște în cele din urmă că suntem responsabili pentru uh, niște probleme comune cu regulamentul de la Dublin și cu zona Schengen, este important să, garan- să securizăm împreună Europa. Este nevoie de o mai bună colaborare între forțele de poliție și forțele armate și din punctul de vedere al politicii de apărare, aceasta, dacă devine una comună europeană, poate Uh, aduce cu sine costuri mult mai reduse și cred că este un lucru care poate fi înțeles de toți uh, contribuabilii. Cred că Europa oferă avantaje imense contribuabililor, însă acest mesaj trebuie să fie comunicat mult mai bine. Mie mi se pare că am uh, recurs prea puțin în trecut la concluziile științifice, de exemplu, rapoartele uh, redactată de uh, propriul nostru serviciu de cercetare științifică. Deci, cred că ar trebui să ne intensificăm politica de comunicare a uh, beneficiilor aduse de Uniunea Europeană. la fiecare, de fiecare dată când ne întâlnim cu președinția, cu cei care au, au uh, președinția în momentul respectiv a Uniunii Europene, vedem că mulți dintre miniștrii responsabili nu prea înțeleg prea bine ce se întâmplă în Uniunea Europeană și mă întreb cum, uh, cum am reușit să redactăm o strategie comună dacă și cu ocazia concilierilor la care tot participăm, vedem că lucrurile nu se înțeleg atât de bine. Deci, trebuie să fim atenți și mi se pare că avem nevoie și de o posibilitate de a discuta în detaliu toate aceste elemente cu ministrii de, de finanțe și ar fi important ca și ca, ca toți acești miniștri de finanțe să ne ia în serios și să își asume această responsabilitate de a purta un dialog adevărat cu noi. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Preza pentru a reacționa din partea Comisiei, și de altfel, am încredere în domnia sa acum că va fi extrem de succint în răspunsurile sale. Permiteți-mi personal să repet mulțumirile mele și să-mi exprime admirația față de raportorul nostru, Gheier, dar și pentru domnul Tarant, care foarte bine au circumscris dezbaterea noastră, care a depășit în timp uh, ceea ce ne-am propus astăzi, însă o dezbatere extrem de frumoasă, de interesantă, pentru că am votat în 2013 cadrul financiar multianual care se reflectă astăzi în bugetul nostru 2017, din 2013 încoace s-au succedat o serie de crize și a apărut și un sentiment de neputință la, în ce privește reacția noastră la toate aceste crize și tot ce a spus de dimineață, de fapt, se axează pe ce nu merge în acest buget. Iată, este greu să împărtășim aceste sentimente cu cetățenii noștri europeni, pentru că mă întreb dacă cetățenii noștri pot să înțeleagă ce este acest buget european în raport cu mizele de care vorbim și dacă bugetul nu este înțeles de cetățenii, atunci instituția uh, noastră, instituțiile noastre sunt un pericol, nu mai sunt recunoscute de cetățenie. Ce privește apărarea? Am vorbit despre acele acțiuni pregătitoare, adică un fel de proiecte pilot care apoi se transformă în acțiuni pregătitoare. Ne ridicăm oare la înălțimea așteptărilor? Încă o dată, nici nu știm cine va fi noul președinte american, însă s-ar putea ca acest nou președinte american să nu mai facă nimic din ceea ce făcea pregătesorul său. Și Europa trebuie să înțeleagă că a venit momentul să uh, se doteze cu oarește capacități și autonomie pentru a-și asigura propria uh, securitate și propria apărare. Și dacă există o investiție necesară pe termen lung, este cea în cercetare. Comisia cât să spune? 25 de milioane uh, cu acțiunea pregătitoare care epuizează practic uh, cu acest proiect pilot cam tot bugetul. Mi se pare absolut nesatisfăcător și Comisia trebuie să își asume această poziție și să ia acești 25 de milioane din altă parte și banii pentru proiectele pilot să fie reinstituiți așa cum trebuie. Și e important ca opinia publică să înțeleagă care sunt prioritățile noastre, una sau două maxim, astfel încât noi să fim percepuți ca fiind de partea cetățenilor. Mă gândesc la Erasmus, este un adevărat succes ca și moneda euro. Cetățenii asta citează în mod spontan când vorbesc despre succesele Europei sau ce este Europa, euro și Erasmus. Și dacă vrem ca Europa să aibă sorți de izbândă, trebuie, bineînțeles, să mergem în continuare pe Erasmus. În sfârșit, pe mine mă uluiesc uh, procedurile care domnesc la Comisia Europeană. Noi am participat de pildă la un proiect uh, ce privește stagiarii și ucenicii. Bine, eu sunt absolut uimit de ce proceduri sunt astăzi uh, puse în mișcare pentru astfel de proiecte. Perfect pentru a omorâ ideea de Europa astăzi. Și numai procedurile, să mă corecteze domnul Preză dacă greșesc, se întind pe 600 de pagini. Și bineînțeles că aici uh, se vorbește despre controlul curții de conturi, din această frică de a fi controlat și de a avea rata de eroare de la curtea de conturi și există procedurile exante extrem de greoaie. A venit momentul ca fiecare să-și asume răspunderea și să avem o abordare pragmatică în sfârșit și cred că mă lungesc prea mult, însă Dezbaterea asta are un rost și anume că, da, mâine dimineață intrăm în trialog cu Consiliu și, domnule raportor, eu cred că avem la dispoziție o gamă întreagă de idei pentru a intra într-o dezbatere fructuoasă și care să ne scutească de o serie de frustrări. Domnul Preza. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la întrebările pe care uh, Eh, le-am auzit aici, să fac asta în mod cât se poate de succint, așa cum mi-ați cerut-o. În primul rând, salut! Eh, declarația eh, raportorului în ceea ce privește pozițiile Consiliului și Comisiei. Aici avem o conveță, însă ce privește prioritățile Comisia a fixat aceste priorități pentru proiectul de buget, concentrându-se pe creștere și pe ocupare, pe de, o, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru a contracara criza migrației și a refugiaților. Ei bine, sumele propuse reflectă asta. Se recomandă folosirea marjelor la dispoziție, dar și Uh, să se meargă pe flexibilitatea conferită de programele multianuale, mai ales când vine vorba de migrație, instrumentul de flexibilitate să fie folosit cât mai bine posibil și să se mobilizeze cât mai bine marjele de urgență, de contingență. Asta în condițiile în care s-au identificat o serie de priorități în ceea ce privește plățile abordate ca subiect de multe dintre persoanele care au intervenit în dezbateri. În sfârșit, E adevărat că și noi suntem îngrijorați în ce privește viteza de punere în aplicare și implementare a noilor programe din cadrul programului de coeziune, iar uh, ceea ce se propune ca reduceri la politică de coeziune în 2017 la buget, uh, probabil că subestimează nevoile și cerințele dar ne bazăm pe ceea ce ne spun statele membre în ce privește starea actuală de implementare sau stadiul de implementare. Mâine ne întâlnim într-adevăr să discutăm problema cu plățile și asta mai în amănunt. Într-adevăr, cred că împreună trebuie să facem tot ce se poate pentru a redobândi o viteză de croazieră, pentru că până la urmă vorbim despre investiții și despre ce nevoi trebuie să fie finanțate. Cât privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și aici s-au uh, spus câte ceva, câteva lucruri. Nu sunt de acord cu domnul uh, Negrescu în ceea ce privește viteza cu care Comisia implementează acțiunile pregătitoare, trebuie să vă spun că e vorba de un proiect de cooperare cu Parlamentul, care presupune o listă inițială care este evaluată și așa mai departe și raportorii pot să participe la aceste cereri și propuneri și există un dialog pe marginea acestor inițiative eu cred că acest lucru merge destul de bine și raportarea are loc de două ori pe an. Bineînțeles că este loc și de mai bine. Dar aș spune că sistemul nostru, mecanismul nostru, încearcă să folosească în mod optim sumele destul de modeste care au fost alocate acestor acțiuni și permiteți-mi să mă întorc la acțiunea pregătitoare pe apărare. Propunerea, într-adevăr, este aceea de, cu 25 de milioane, așa cum a spus președintele Actui, pe anul 2017, dintr-o sumă de 280 de milioane pe 3 ani. Într-adevăr, totul pornește de la un proiect pilot inițial propus de Parlamentul European, deci nu este o mare noutate, însă este clar că cerințele în noul context actual, așadar, vizează capacitatea și autonomia eh, eh, industriei de apărare europene, aceste lucruri fiind mai acute ca niciodată. <clears throat> S-a mai adresat o întrebare de către domnul Mureșan în ceea ce privește pachetul pentru sectorul eh, lactatelor, laptelui și ce se va întâmpla cu acesta peste câteva săptămâni scrisoarea uh, de modificare a memorand a acordului va fi pregătită și lucrurile se vor mișca încă și mai mult în octombrie. Vom vedea atunci eventualele ajustări de făcut când privește estimările care se fac astăzi pentru bugetul PAC pe 2017 și vom vedea ce consecințe vor fi. Bugetar vorbind, vorbim într-adevăr despre 500 de milioane pachet de ajutor pentru sectorul laptelui din Europa, care este legat de scăderea producției pentru a readuce echilibrul în acest sector și dezechilibru care se registrează și la prețuri. Eu cred că am acoperit uh, majoritatea subiectelor abordate și dacă nu, bineînțeles, putem discuta uh, în continuare bilateral sau în alt fel. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Jans Geier, pour conclure, brièvement. Domnul Gaier, pentru concluzii, vă rog. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, dar voi trage concluziile. Deja suntem, cum o bună oră în întârziere față de calendarul prevăzut uh, inițial, deci voi încerca să, să fiu foarte succint. Chiar dacă intervențiile unor colegi m-ar tenta să mă lungesc uh, puțin mai mult, uh, domnule Preza, ceea ce mi-a lipsit, însă ceea ce se va putea schimba în următoarele ore, este evaluarea Comisiei privind cum funcționează inițiativa Garanția pentru Tineri. Este un subiect deosebit de important pentru comisia noastră și evaluarea comisiei va influența discuția și decizia pe care urmează să o luăm noi în legătură cu ce vom face cu acest instrument. Deci, nu, nu ați făcut nicio precizare în legătură cu acest subiect, o precizare care va fi importantă pentru deciziile viitoare ale comisiei noastre. Și în plus, Aș dori să mă refer la următoarele puncte. Domnul Ian Olbricht mi-a adresat o întrebare directă. Vă mulțumesc pentru uh, complimentul pe care mi l-ați făcut în legătură cu atitudinea mea. Tocmai m-am întâlnit, m-am întors din uh, concediu, mi-am petrecut trei săptămâni la soare în Italia, ceea ce poate mi-a schimbat puțin uh, atitudinea, însă ea se poate și schimba foarte rapid. Mâine, cu ocazia primului dialog tripartit, noua mea atitudine cred că va fi testată, să vedem cât va rezista. Voi vom discuta cu reprezentanții Consiliului. Am avut deja mai multe contacte neoficiale cu domnul Nulac, care este responsabil pentru conducerea delegației Consiliului. Am discutat într-un mod foarte plăcut și mâine uh, sunt curios să aflu care sunt uh, motivele care stau la baza poziției adoptate de Consiliu. Um, nu cred că mulți colegi mi-au transmis astăzi că ar fi mulțumiți cu poziția Consiliului. Deci mâine voi afla care sunt motivele, uh, motivele Consiliului pentru adoptarea acestei poziții. Nu, nu vă pot spune de pe acum dacă voi fi fericit cu argumentele auzite sau nu. Deci atitudinea mea blândă s-ar putea să se schimbe uh, începând cu mâine. Apoi, dacă există o legătură între revizuirea cadrului financiar multianual și bugetul pe anul 2017, domnul Maragal, amintit lucruri importante din acest punct de vedere. Într-adevăr, bugetul discutat pentru anul 2017 este bugetul pentru primul an uh, după revizuirea cadrului financiar uh, multianual. Deci sunt importante informațiile pe care le vom uh, primi din partea Comisiei, Comisie care s-a întâlnit și a discutat acest subiect, să vedem dacă suntem de acord cu concluziile Comisiei și apoi trebuie să vedem ce va face Consiliul cu concluziile la care a, la care a ajuns Comisia. Va trebui să purtăm o dezbatere onestă între noi. Va trebui să discutăm cu raportorii responsabili pentru această revizuire și să ajungem împreună la concluziile necesare. Și întrebarea adresată de dumneavoastră este una din opțiunile care ne stau la dispoziție. Convingerea mea este că ne aflăm la începutul acestei uh, discuții Abia am început aceste discuții și sunt, uh, eu sunt de părere că nu trebuie să ne epuizăm să ne epuizăm de la bun început uh, toate, toată muniția de care uh, dispunem. Evaluarea comisiei este un pas important va trebui să o primim, să o examinăm și să tragem concluziile necesare. Și exact acest lucru îl vom face. Vom trage concluziile necesare. Mulțumesc. Trecem la punctul următor, proiectul de buget rectificativ, securitatea instituțiilor. Domnul Fernandez este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un buget uh, rectificativ, numărul 3 din 2016. Există doi coraportori, celălalt este domnul Depre. Um, în ceea ce privește securitatea, nu pune nicio problemă. Acest uh, buget uh, rectificativ reprezintă 15,8 milioane de euro, dintre care e vorba de credite care uh, țin de rubrica 5, administrație, iar până, până acum v-am vorbit despre creditele de angajament, iar în ceea ce privește creditele de plată, care vizează uh, rubrica 1A. E vorba de ce ne rămâne din uh, bugetul 2015 pentru uh, întreprinderea uh, comună ITER. Deci nici aici nu sunt probleme și aici ne putem da acordul. E vorba de 15,8 milioane total, deci bani care sunt prevăzuți pentru securitatea instituțiilor. 5 milioane pentru școlile europene, și vă reamintesc că atunci când vorbim despre securitate, e vorba de uh, securitatea instituțiilor, dar și de uh, securitatea informatică, pentru că știm că există tot felul de atentate cibernetice și, deci, uh, securitatea informațiilor e foarte importantă. Trebuie să o garantăm pentru că acești hackeri uh, vizează uh, în general comisia, dar e vorba și despre securitatea persoanelor, a clădirilor și deci vă propun să adoptăm cât mai repede cu putință tot ce figurează în acest proiect de buget rectificativ. E vorba de acțiuni foarte urgente și sunt de acord cu propunerea colegului uh, Depre, care se va referi la celelalte secțiuni. Mulțumesc! Deci, raportorul ne uh, sfătuiește să votăm pentru. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt coraportor. Propunerea uh, vizează nu numai uh, bugetul, pentru, uh, pentru uh, Comisie, ci și celelalte instituții, respectiv Parlamentul. Și, ca și colegul Fernandez, cred că trebuie să adoptăm aceste măsuri uh, cât mai urgent cu putință, dar având în vedere câteva informații delicate, aș dori să discutăm cu ușile închise în camera despre acest subiect. Președintele, da, la ședința reuniunii noastre vom avea, uh, deci după masă, dezbaterea cu ușile închise. Așteptăm? Da, foarte bine. Fără să ne antepronunțăm în legătură cu ce dorește să spune domnul uh, Depre, aș dori să știu că dacă cineva dorește cuvântul, dacă nu, atunci consider că comisia noastră susține propunerea raportului nostru general. Da, poate că colegii nu doresc să ia cuvântul până nu vă exprimați. A, vom reveni la a, uh, tot ce ține de Parlament în această după masă. Domnul Depre, uh, ce doream eu să spun e că propunerea Comisiei a, uh, vizează a, bugetul rectificativ a, pentru Comisie și celelalte instituții. Deci va trebui să ne exprimăm la modul global. În orice caz vom reveni, spune președintele. tot uh, domnul Fernandez în legătură cu evoluțiile și modificările și adaptările actuale configurații instituționale a Uniunii Europene. Dezbaterea din această dimineață a vizat uh, tocmai faptul că trebuie să ne asigurăm că instituțiile noastre evoluează pentru a face față așteptărilor europenilor. José Manuel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În acest proiect de aviz subliniez un lucru foarte clar, respectiv că pentru a face față provocărilor cu care se confruntă, pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană, deci pentru a face față obiectivelor pe care le-a stabilit, mai ales în strategia UE 2020 și pentru a ține cont și de Uh, îngrijorările și așteptările cetățenilor, nu cred că e bine să avem un buget care reprezintă mai puțin din 1% uh, din uh, PIB, din PIB-ul european. Pentru că dacă avem obiective atât de importante, nu avem cum să le atingem cu un buget atât de modest. În domeniul bugetar, cu toții recunoaștem că e foarte important să avem uh, un sistem uh, bazat pe resurse proprii. care ar trebui să fie simplu, să fie transparent și care să poată fi uh, ușor de înțeles pentru cetățeni. Ne dorim un uh, buget pe care omul de rând să-l poată înțeleagă. Deci, cred că ar trebui să renunțăm la toate aceste reduceri, la aceste compensații care nu fac uh, nimic decât să complice și mai mult uh, bugetul și care sunt o piedică în, în calea simplității și a transparenței pe care ne dorim cu toții. Însă, așa ca o idee generală, aș spune că e foarte clar că bugetul și cadrul uh, financiar multianual ar trebui să fie mai flexibile. și nu ar trebui, de exemplu, să conțină angajamente uh, care pentru un viitor uh, care este destul de uh, nesigur. Avem creditele de angajament, iar pe care le facem și uh, pe care le convenim și dacă banii nu sunt uh, folosiți, atunci ei sunt trimiși înapoi la bugetele naționale. Dar e vorba de practici uh, care reprezintă o Uh, valoare pentru Uniunea Europeană. Cred că acești bani ar trebui să rămână la uh, bugetul uh, european. De asemenea, mai există un aspect care, din punctul meu de vedere, este foarte important. Unitatea bugetară care nu ar trebui să ducă însă la o scădere a bugetului european. S-a pus problema fondurilor fiduciare care au fost înființate pentru anumite acțiuni Mă gândesc, de exemplu, la uh, criza refugiaților. Și cred că este foarte important ca toate aceste fonduri să intre la bugetul european, pentru că astfel ele ar putea face obiectul controlului democratic, care ar aduce și legitimitate uh, acestor uh, fonduri din punct de vedere bugetar. Aștept cu nerăbdare să văd care este poziția colegilor în legătură cu aceste aspecte și alte aspecte conținute în proiectul de aviz. Termenul pentru amendamente e 8 septembrie, dacă nu mă înșel, la ora 12. Deci aștept cu nerăbdare să văd care sunt sugestiile sau uh, propunerile colegilor. Chiar eu voi înainta câteva amendamente pentru că Știți că în legătură cu un aviz, uh, numărul de cuvinte este foarte limitat. Mulțumesc, mulțumim raportorului pentru poziție. Termenul nu este 8 septembrie, ci 5 septembrie. Intervenție fără microfon din partea domnului Fernandez. Uh, la, pe ordinea mea de zi, spune președintele, figurează data de 5 septembrie. 5 septembrie la ora 18. Mulțumesc pentru această corectare. Domnul Fernandez spunea că în ordinea de zi spune că e până 9 septembrie, dar e o greșeală de tipărire. Mulțumesc, mulțumim lui Jose Manuel pentru prezentarea pe care a făcut-o acestui proiect de aviz. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Fioti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului Fernandes pentru munca pe care o desfășoară. Și să știți că și la mine pe ordinea de zi apare data de 5 septembrie, în sfârșit, pe versiunea mea, dar nu-i nimic. În ce privește avizul acesta, care pe bună dreptate se concentrează pe anumite părți mai tehnice din buget, mă bucur că se face o trimitere clară la nevoia de mărire a bugetului Uniunii Europene și de asemenea se depășește ideea aceea a returnării fondurilor înapoi la statele membre și apoi și contribuția din bugetele naționale. Noi ne gândim acum la niște amendamente pe care le vom uh, transmite până la data care va fi ea, data limită, însă aș face sau aș pune un accent mai mare pe prioritățile de la summitul de la Ventotene din Italia. E vorba de migranți, securitate și cultură. Și asta este o sugestie, bineînțeles, vom vedea dacă ele vor căpăta o forma unui amendament sau nu și aș adăuga un paragraf specific cât privește uh, consecințele Brexitului. Vă mulțumesc foarte mult! Ne mai dorește să ia cuvântul? Observație. Acest buget este un buget de redistribuire va trebui să tragem învățămintele uh, unui eventual transfer de competențe între statele membre și Uniunea Europeană. Și astfel ar trebui ca în buget să figureze mijloacele care să ne permită exercitarea acestor uh, prerogative de suveranitate dacă dorim ca ele să fie puse în comun uh, ca și în domeniul afacerilor monetare. Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, ne oprim aici. Deci, data limită 5 septembrie, ora 18, pentru amendamente. Votul va avea loc la Comisia de Bugete în 26 sau 29 septembrie. Domnul Tarand, nu știu dacă sunteți în sală, pentru prezentarea raportului cu privire la parteneriatul în domeniul pescuitului. Văd că nu e în sală, deci amânăm acest punct. Vom câștiga de deci, ceva timp. Raport de punere în aplicare a programului Europa pentru cetățeni. E vorba de un proiect pentru aviz al colegului Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o să încerc să fac prezentarea ca să mai câștigăm ceva timp. Mm, e, nu a existat uh, niciun proiect de aviz și niciun uh, proiect de raport din partea nici uh, unei comisii parlamentare, deci eu nu pot să întocmesc un proiect de aviz. Dar pot fi depuse amendamente Termenul este uh, destul de generos, e vorba de 20 de zile și deci lansez un uh, colegilor, uh, îi rog uh, să mă ajute să depun amendamente pentru ca noi să putem îmbunătăți acest proiect de aviz și acest proiect de raport. Mulțumesc! un raport, euh, une Da, într-adevăr, e o intervenție foarte succintă. Îi mulțumesc colegului Cristoforu. Dar ce mi-aș dori eu ca uh, în acest domeniu al Europei pentru cetățeni, Europa să fie ușor de înțeles de către cetățenii europeni. Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, termenul limită de depunere a amendamentelor 18 octombrie. La ora 12, probabil, spune președintele. Da, mi se confirmă. 18 octombrie, deci avem ceva timp. 6 săptămâni. Colegul González Pons urmează pentru a ne vorbi despre Uniunea Europeană a Apărării, un subiect pe care l-am abordat și în această dimineață în dezbaterea cu privire la proiectul de buget pentru 2017 se vorbea despre o acțiune pregătitoare în domeniul cercetării. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, e vorba de un proiect de aviz cu privire la Uniunea Europeană a Apărării. Mm, aș dori să mă axez pe aspectele cele mai importante din punct de vedere bugetar. În momentul de față ar trebui să ne întrebăm cum putem obține uh, o Uniune Europeană a părării, însă să ținem cont că nu e neapărat o prioritate majoră, având în vedere că uh, bugetul pentru apărare este de 200 de uh, milioane de euro. Problemele însă vin din faptul că acest buget este cheltuit în mod fărâmițat și necoordonat. Deci dacă am putea face o optimizare uh, Uh, acestui buget, uh, am construit capacități, uh, am avea o intervenție mai coordonată și dacă am cheltuit acești bani, am putea economisi între 26 și 120 de miliarde de euro. E foarte important ca acești bani să fie cheltuiți în comun, astfel încât să putem uh, respecta uh, propunerile din agenda de la Lisabona, grupurile tactice de luptă și așa mai departe. Deci, uh, uh, uh, inițiativa de la Atena, cred că ar trebui să încercăm să convingem statele membre că nu trebuie să-și financeze pe cont propriu cheltuielile în domeniul apărării. Ar trebui să punem în comun resurse, de exemplu, să avem finanțare în comun și să găsim propuneri care să fie viabile pe viitor. cred că a sosit momentul să uh, acordăm un uh, buget uh, mai generos și, Uniunii, uh, și agenției europene în domeniul apărării și să acordăm mai mulți bani și cercetări în domeniul uh, apărării din Europa. Trebuie să ne asigurăm că uh, statele membre își uh, coordonează și uh, uh previziunile în domeniul apărării. Aștept cu nerăbdare intervențiile, sugestiile dumneavoastră. Cred că acest proiect de aviz poate fi schimbat astfel încât să uh, oglindească poziția tuturor grupurilor reprezentate în comisia noastră. Mulțumesc. Uh, doamna Gartia Zabal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să fac doar o observație. O observație succintă cu privire la acest aviz. În această dimineață, când vorbeam de bugetul 2017, am constatat și e clar că va trebui să organizăm uh, această dezbatere. Uh, va fi, practic, una dintre prioritățile majore ale Parlamentului pe care va trebui să uh, le discutăm. Nu o să intru în detalii, dar mai avem încă o dată o nouă prioritate care ne-a fost propusă, care va necesita și ea Uh, o nouă finanțare. Cred că trebuie să încercăm să evităm uh, greșelile din trecut. De fiecare dată când intervine, când izbucnește o nouă criză, luăm bani de la uh, finanțarea crizelor existente deja. Deci, dacă transformăm această Uniune Europeană a apărării în prioritate, să ne întrebăm totuși de unde luăm banii, pentru că dacă nu, statele membre ar trebui să fie confruntate cu propria răspundere. Așa cum uh, spune raportorul, uh, dacă acționăm împreună, nu numai că vom obține mai bune rezultate, ci vom face și economii financiare. Deci, haideți să ne dăm cu toții seama că este vorba de o abordare foarte chipzuită și deci să facem acest pas necesar înainte pentru a debloca fonduri și pentru a îmbunătăți uh, apărarea Uniunii Europene și pentru a economisi și banii contribuabililor. Mulțumesc. Domnul raportor. Da, mulțumesc, domnule președinte aș dori să spun că sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Voi include acest aspect în uh, aviz, pentru că doresc ca părerile tuturor să fie reflectate. Președintele, care sunt prerogativele de suveranitate care ar putea să fie uh, exercitate uh, mai bine la nivel european decât la nivel uh, național? Apărarea este un astfel de subiect, precum și diplomația. Deci trebuie să încercăm să facem o listă cu uh, reprezentanțele noastre diplomatice la nivel mondial, de exemplu, pentru a vedea dacă nu putem uh, folosi mai bine toate aceste clădiri uh, folosite de către ambasade, consulate și așa mai departe. Ar putea fi economii pentru statele membre, dar și pentru Uniunea Europeană. Deci noi, Comisia de Bugete, ar trebui să încercăm să exercităm presiunea asupra guvernelor și, de asemenea, să sensibilizăm și Uniunea Publică în legătură cu aceste subiecte, pentru că e pe înțelesul cetățenilor noștri Uh, dacă aveam, am avea o poziție diplomatică mai clară, de exemplu, în Irak, în Libia, în Siria, poate că nu ne-am confruntat cu uh, fluxul de migranție pe care îi avem astăzi. Ca mulți dintre dumneavoastră, am avut deplasări recent în uh, Orientul Mijlociu. Nu putem spune că acolo Uniunea Europeană este suficient de vizibil reprezentată. Reprezentanții noștri la fața locului fac ce pot în condiții uh, câteodată foarte dificile, cu o eficiență relativă, ca să spunem așa. Cine dorește să ia cuvântul cu privire la raportul domnului González Pons? Data limită pentru amendamente este 8 septembrie, într-o săptămână, deci, și vom adopta acest proiect de aviz în 10 sau 11 octombrie la comisia noastră. Mulțumim raportorului. Domnul Taran s-a întors. Are cuvântul ca să ne prezinte proiectul de aviz cu privire la parteneriatul în domeniul pescuitului cu insulele Cook. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost prezent la momentul potrivit. Însă în Estonia au loc alegeri prezidențiale și expertiza mea este la mare preț în aceste momente. Între timp, Comisia a lucrat din greu pentru a garanta drepturile de pescuit ale pescarilor europeni în mări îndepărtate, în jurul insulelor Cook au, în cazul insulelor Cook s-a reușit încheierea unui acord, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană va plăti 2,87 de milioane de euro pe o perioadă de 8 ani, ceea ce în fiecare an înseamnă costuri bugetare de 350.000 de euro putând captura 7.000 de tone în fiecare an. Deci o tonă ne costă 5.000 de euro și un kilogram de pește 5 euro. Deci rog pe toți colegii să voteze pentru, să cineva să voteze împotrivă, dar dacă, dacă găsește un preț uh, mai bun la pește într-un restaurant din Bruxelles. Mie mi se pare că 5 euro pe un kilogram de pește este un uh, preț foarte bun. C'est uh, le contribuable qui prend en charge. Da, cred că contribuabilul își asumă prețul peștelor plătiți de consumatori. Dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu raportul domnului Taron? Se pare că nu. Aș dori să vă precizez că amendamentele trebuie să fie depuse până în data de 16 septembrie la ora 12. Pe data de 10 și 11 octombrie vom discuta raportul domnului Taron, vom adopta și Comisia pentru Pescuit va adopta o poziție în data de 9 sau 10 noiembrie. Acest raport urmând să ajungă în plenară în decembrie. Contrairement à ce que j'avais dit, nous n'allons pas inverser l'ordre de présentation des dossiers, le 12 et le 11, et donc M. Viotti étant ici. Deci aveam și punctele 11 și 12 pe care vreau să versăm, însă dau cuvântul lui domnul lui în ceea ce privește investițiile în locuri de muncă și ocupare. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Viot. Eu să fiu și eu uh, cât se poate de succint, pentru că e vorba de un aviz asupra raportului de la Comisia Regii. Este vorba de un raport necesar, având în vedere reformarea fondurilor structurale, structurale și pe baza studiului care a fost prezentat de Comisia Europeană în ceea ce privește implementarea acestor fonduri. Studiul a fost prezentat la sfârșitul anului trecut. Pe ce l-am concentrat noi? Ne-am concentrat pe chestiunile bugetare de bună seamă și acestea sunt în număr de trei. Problema calculului performanțelor fondului, fondurilor, apoi uh, sporirea financiarizării intervențiilor europene, precum și adiționalitatea și complementaritatea între EFSI și fondurile structurale. Este o dezbatere foarte interesantă, de altfel, pe care a abordat-o și comisarul Catain în, uh, în repetate rânduri. În sfârșit, în avizul nostru, noi mai cerem ca Comisia să ne ofere informații Uh, rapide, actuale și precise în ceea ce privește consecințele financiare ale Brexitului și asupra noii Uniuni cu 27 de state membre. Data limită pentru amendamente este, de 8, este 8 septembrie la prânz. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Vioti. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul ceea ce privește raportul domnului uh, Vioti, domnul Olbrecht. Da, în numele PP-ului vreau să vă spun că acest raport reflectă conținutul dezbaterii pe care am avut-o în legătură cu programele operaționale și bugetele și EFSI în viitor. Deci, cât privește complementaritatea aceea Având în vedere și ce ne propune Comisia să se prolungească EPSI-ul, e bine, această discuție trebuie să fie cât se poate de clară cât privește regulile privind complementaritatea. Acestea nu sunt foarte clare astăzi, absolut deloc, să știți. Și se pune, printre altele, problema uh, complementarității între ESI și fondurile structurale și coordonatorul de la Regi, Van Nisteroy se preocupă și de performanța EFSI și s-ar putea să ne propună o formulare ușor diferită cât privește relația dintre performanța fondurilor, fondului EFSI și evaluările respective. Poate că Asta se va reflecta și într-o, vă spuneam, uh, formulare ușor diferită pe care noi o vom propune. În orice caz, mă scuz uh, pentru că raportorul din umbră nu este prezent astăzi. Vă mulțumesc. Bineînțeles că s-a consemnat tot ce ne-ați spus și vom vorbi asta și în ședința noastră comună împreună cu Comisia ICON. Dacă nu mai dorește nimeni să se exprime și dacă doamna Holmeier este într-adevăr printre noi, o să-i dau imediat cuvântul pe un dosar care a mai fost menționat aici, care de fapt nici nu costă pe ul prea multe puncte. Este vorba de registrul intrărilor și ieșirilor. Domnul președinte se întrerupe. O salut pe doamna Holmeier. O invit să ia loc. Se pare că a avut o vacanță foarte frumoasă, doamna Holmeier. Prea scurtă, bineînțeles. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un aviz Uh, privind tema sistemului de intrări-ieșiri, un aviz al Comisiei pentru Bugete, pentru Comisia competentă pe fond, uh, Comisia Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, Sistemul, în ceea ce privește sistemul de intrări-ieșiri, întrebarea uh, fundamentală pe care ne-am pus-o este aceeași pe care am avut-o în legătură cu sistemul SIS, în legătură cu care costurile au explodat motivul fiind că fusese decis un sistem fără a avea așteptări din partea acestui sistem, fără a fi prevăzut un calendar bine precizat, fără a fi convenită, uh, a fi pusă în aplicare o procedură comună cu statele membre, ceea ce a dus la creșterea cu 10 ore a costurilor uh, inițiale prevăzute pentru SIS. Ne aducem cu toții aminte de problemele pe care le-am avut cu sistemul SIS, au existat probleme foarte multe tehnice cu statele membre, au existat controverse între, în statele membre, în cadrul Comisiei Europene, pentru că fuseseră responsabile două direcții generale care nu au avut un contact foarte strâns între ele. Drept urmare, avizul Comisiei uh, Buget se axează pe necesitatea ca în momentul în care un asemenea sistem e introdus, trebuie să fie foarte bine orientat. Deci să se orienteze, de la, să se orienteze uh, pe sistemele care există deja în anumite state membre. Există de, deja 11 state membre care dispun de un asemenea sistem. Deci acest lucru poate ajuta să, ne poate ajuta să înțelegem care sunt lucrurile posibile, care sunt compatibilitățile tehnice necesare pentru a crea un asemenea sistem european și apoi trebuie să ne gândim la care sunt măsurile necesare în statele membre care nu dispun de un asemenea sistem, care sunt premisele care trebuie să fie create în aceste state membre și apoi cum reușim ca 28 uh, de state membre să creeze un asemenea sistem comun armonizat. Am observat, de exemplu, că nu există prevăzut un mecanism care să ne spună ce, ce trebuie să facem dacă un stat membru nu dispune de suficienți experți, nu are expertiza necesară. Ehm, vor fi întârziate celelalte state membre? Și pentru asemenea situație nu este prevăzută nicio măsură. Deci ce, ce se întâmplă dacă un stat membru nu va reuși să implementeze un asemenea sistem? Mie mi se pare important să prevedem, să ne gândim și la, la o asemenea situație. Dacă, de exemplu, Grecia spune că nu poate, uh, nu, nu poate plăti, nu își poate asuma uh, cheltuielile bugetare pentru implementarea unui asemenea, unui asemenea sistem. Deci statele membre ar trebui să se gândească la un asemenea mecanism care să ofere un sprijin financiar eventual. Și pentru a ev- evita o explozie a costurilor, trebuie să uh, știm ce facem înaintea, înaintea uh, declanșării procedurilor uh, de achiziții publice. Um, deci, SIS 2, situația înregistrată cu SIS 2 ar trebui să fie evitată. În plus, trebuie să cerem comisie ca uh, ține seama de situația în care nevoile financiare doar au fost schițate până acum. Însă există și aș dori să, să precizez în raport că avem nevoie de informații foarte clare, din punct de vedere financiar, privind uh, crearea și implementarea acestui sistem, cât și informații privind costurile financiare pe termen lung, menținerea, întreținerea, um, actualizarea, modernizarea acestui uh, sistem. Toate aceste, uh, în legătură cu acest punct, eu am atitudine foarte, foarte Uh, clară, avem nevoie de o analiză foarte detaliată privind uh, impactul uh, bugetar al unei asemenea sistem. Deci acestea sunt cele mai importante puncte, cele mai relevante puncte din perspectiva bugetară privind introducerea unui asemenea sistem. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Colega noastră nu era prezentă când... Nu am fost aici când a vorbit colega Holmeier, mă scuzați, dar uh, sunt de acord cu ea, de fapt. Două aspecte. Sistemul acesta ne va permite să știm toți rezidenții care sunt uh, rezidenții străini care intră și ies de pe teritoriul spațiului Schengen. Ca atare, nu este foarte interesantă această informație cu excepția cazului când aceste date sunt conectate cu alte tipuri de date. Și atunci o întreb pe doamna Holmeier. Se definește oare în procesul care ni se cere să fie acceptată acum um, posibilitatea de interconectare între aceste date și uh, Eurodac sau alte sisteme, SIS, atunci, sau în caz contrar, în caz contrar, este o mare prostie să ai și înregistrezi tot felul de date dacă nu poți să le compari și interconectezi cu alte sisteme de date și bancă, bănci de date. Și atunci se prevăd în acest dispozitiv acest gen de interconectări și comparații între aceste bănci de date și vreau să întreb asta, o întreb pe doamna Holmeier și, bineînțeles, și pe Comisia uh, Europeană o întreb. Însă, doamna Țapartan are cuvântul înainte de toate. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Din partea grupului SND, în primul rând, mă bucur că începem discuțiile de astăzi în Parlamentul European despre revizuirea propunerii regulamentului din 2013 de instituirea acestui sistem de intrare și ieșire în ceea ce privește pe resortisanții țărilor terțe, care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Consider că instituirea unui sistem UE uh, de intrare și ieșire a fost de mult necesară și este necesară pentru a putea răspunde provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, mai ales în prezent. Uniunea Europeană are nevoie de frontiere smart, inteligente, eficiente și mai ales integrate pentru a gestiona fluxurile de pasageri. Numărul de persoane care și-ar dori să, traver să traverseze frontierele sunt în continuă creștere, iar metodele de care dispun polițiștii de frontieră și autoritățile responsabile în materie de imigrație trebuie să recunoaștem că sunt rudimentare. Și cred că vă amintiți și vizita pe care am făcut-o anul trecut în Lampedusa, care ne-a demonstrat totuși că mijloacele pe care le au polițiștii de frontieră sunt destul de limitate. Cu alte cuvinte, procedurile existente la granițele Uniunii Europene sunt ineficiente și expuse unui risc de eroare continuu. Aș vrea totuși să vin și cu o paranteză la discuția pe care o avem astăzi și să, vă, să mă refer la revizuirea acquis Schengen cu scopul de a îmbunătăți și de, a simpl- și de simplificarea acestuia și cred că este foarte potrivită această discuție în contextul în care și România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile de aderare la acesta. După cum am spus în repetate rânduri, avem nevoie de un Schengen foarte puternic care să răspundă și care să cuprindă toate statele membre. În al doilea rând, în ultimii ani, este evident că avem un context politic, dar și un climat al securității care s-a schimbat foarte mult. Ne aflăm într-o nouă paradigmă a securității europene. O bună gestionare a frontierelor a devenit un pilon în consolidarea securității interne, dar și a luptei împotriva terorismului și a criminalității grave. Așadar, evoluțiile rapide din domeniul tehnologiei informaționale trebuie obligatoriu integrate și valorificate în mod corespunzător pentru a asigura un sistem centralizat, integrat și simplificat de schimb de date. O ultimă idee, în același timp, la nivelul Uniunii Europene trebuie să fie prevăzute și puse în aplicare toate garanțiile și mecanismele necesare pentru protecție efectivă a drepturilor fundamentale ale călătorilor, dar în special protecția vieților private și a datelor cu caracter personal. În concluzie, consider că la situația, în situația în care ne aflăm astăzi la nivel european, avem nevoie de o soluție europeană și nu de un mozaic de soluții divergente de multe ori Prioritatea noastră ar trebui să fie securizarea frontierelor exterioare și crearea unui cadru integrat în care cetățenii noștri să se simtă în siguranță, dar cu mențiunea că Europa nu trebuie să devină un continent închis și Uniunea Europeană nu trebuie să devină un continent pe care nu mai au accesul cei din exteriorul granițelor noastre. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Am... Cine mai dorește să ia cuvântul? Și eu aș dori să-i pun o întrebare doamnei Holmeier. Aș dori să știu dacă caietul de sarcini pentru spațiul Schengen va fi același pentru formarea uh, fișierilor, ca să nu avem uh, uh probleme în legătură cu culegerea datelor între diverse sisteme și aș dori dacă se, să știu dacă se face legătura cu și fișierul pentru refugiați, dacă se va pune uh, sub semnul întrebării sistemul de la Dublin. Anul trecut am fost în Sicilia și am constatat uh, că, într-adevăr, sistemul Dublin nu mai funcționează. Sunt înregistrați sau nu sunt înregistrați uh, migranți, unii nici nu vor să se înregistreze pentru că, uh, în pofida uh, faptului că Italia are un uh, adevărat șarm. Mulți nu vor să rămână, unii uh, vor să meargă mai departe, deci nu putem continua așa. Uh, întregul sistem trebuie să fie revizuit și dacă primirea refugiaților duce la drepturi de azil interpretate în funcție de uh, statele membre, totul se duce de râpă. Deci trebuie să existe o coerență și o eficiență și cetățenii europeni vor înțelege acest lucru și vom trage de partea noastră opinia, publice, o, opinia publică. Închid paranteza și dau cuvântul doamnei Holmeier pentru răspunsurile la întrebări. Bine ați Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întrebarea dacă există obli- o obligativitate de a înregistra pentru statele membre. Aceasta există, însă au existat probleme cu punerea în aplicare. Ea a fost, nu a fost respectată de mai multe ori de către Grecia și de către Italia și din aceste motive, în legătură cu această situație, a existat o procedură de încălcare a tratatelor, de infringement, dar au existat și în interiorul Uniunii Europene state care nu s-au aflat la uh, granițele externe ale Uniunii Europene, Austria, Franța, Croația, Slovenia, care nu au respectat în totalitate normele Eurodac, din uh, diferite motive. Unii refugiați nu doresc să se înregistreze, însă oricum eu am uh, sentimentul că nu a fost găsită o strategie uh, hotărâtă și însă Uh, deci, însă, voința statelor membre de a înregistra refugiații a crescut, pentru că sute de mii de refugiați care călătoresc prin Uniunea Europeană reprezintă un mai mare risc de securitate și, în plus, numărul, există un număr, un număr potențial care ajung să fie implicați în, uh, în organizații criminale sau să fie abuzați de organizații criminale, și așa mai departe și este foarte greu ca acești, acești oameni, aceste victime apoi să se adreseze uh, poliției și este foarte greu să fie identificați pentru că inițial nu au fost înregistrați și că nu sunt acoperiți de niciun fel de date administrative și este deosebit de important să depășim acest cerc vicios neînregistrarea nu este o nu este un lucru pozitiv, uh, amabil pentru oameni, ci este un risc pentru toți cei care nu se registrează, Pentru că uh, aceștia se vor confrunta pe viitor cu dificultăți foarte mari. Uh, uneori, uh, aceasta a fost o atitudine uh, liberală prost, uh, prost înțeleasă acest sistem trebuie să fie obligatoriu, urmează să fie obligatoriu în toate statele membre și în proiectul meu de aviz voi insista ca acest uh, sistem să fie pus în aplicare, să funcționeze în toate cele 28 de state membre. Pentru că dacă cheltuim bani pentru un asemenea mecanism, are rost să cheltuim acești bani doar dacă toate statele membre îl pun în aplicare. Pentru că dacă două sau trei nu îl pun în aplicare, atunci degeaba există, el funcționează în 25 de alte state membre uh, și în aceste state membre pot uh, veni oameni care nu au fost înregistrați. Deci fie toată lumea este registrată, fie nu are rost să uh, implicăm, să implementăm acest sistem. Remarca domnului Depre este foarte, val, foarte relevantă. Comisia își dorește ca Uh, acest sistem să fie intero- interoperabil, însă um, cred că există percepții diferite din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter personal. Această protecție nu înseamnă o suspiciune generală uh, referitoare la cei care intră în spațiul, uh, în spațiul Schengen într-o bază de suspecți se regăsesc detalii cum ar fi amprentele suspecțiilor uh, respectivi. Aici deseori s-a recurs la acest argument că ar exista o, sus, o, o suspiciune generală împotriva îndreptate celor care intră în, uh, în uh, Uniunea Europeană, în spațiul Schengen. Însă, cred că nimeni nu are nimeni nu este de acord cu controle făcute uh, de autoritățile fiscale sau de controlele făcute de poliția rutieră uh, dacă șoferii au băut sau nu. Nu înseamnă că toți șoferii sunt suspectați în mod automat că ar fi consumat uh, băuturi alcoolice, ci și dacă am urma aceeași logică, i-am controlat doar pe cei despre care știm că au consumat deja băuturi alcoolice. Deci este pur și simplu vorba de un instrument prin care putem să îi oprim pe cei despre care știm că au deja un trecut uh, problematic și uh, astfel, prin acest sistem foarte avansat uh, din punct de vedere tehnologic, vom ușura, de fapt, viața uh, cetățenilor normali care Uh, nu reprezintă o amenințare pentru noi. Și așa aș, aș dori și eu să aflu mai multe detalii din partea Comisiei, ce se întâmplă, cum va putea fi garantată uh, interoperabilitatea diferitelor uh, bănci, baze de date care există deja în Europa. În ceea ce, apoi, în ceea ce privește sistemul de informații Schengen, uh, acesta nu are o legătură prea mare cu uh, codul Schengen, codul de frontiere Schengen și cu aderarea României și Bulgariei la, la zona Schengen. Această temă trebuie să fie decisă de statele membre. Din păcate, nu putem să facem trimitere la ea prin acest proiect de aviz. Mie mi se pare deosebit de important ca toate statele membre, indiferent dacă fac parte din zona Schengen sau nu fac parte din zona Schengen, să participe la acest mecanism uh, care ar trebui să fie valabil pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, cele care sunt membre și cele care nu sunt membre la uh, zona Schengen. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord. Comision, vous le cadre... Înainte de da cuvântul uh, Comisiei, ați vorbit despre minorii izolați străini. Există un adevărat trafic care se face cu acești minori, în sensul că unii se pretind minori, dar nu este adevărat. Nu avem nici mijloacele de a identifica cu exactitate vârsta lor, deci nu se pot pune la dispoziție nici mijloace de primire adecvate. Atunci uh, trebuie foarte uh, clar ca uh, lucrurile să se schimbe, pentru că acest trafic este insuportabil. Comisia, prin domnul Preza, este gata să se exprime interoperabilitate, interconexiuni, caiet de sarcini comun pentru toate țările, etc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am toate datele tehnice pentru a vă răspunde în amănunt și mă refer la întrebarea domnului Depre. Este clar că interoperabilitatea este un obiectiv declarat și propunem lui Depre să-i trimit uh, în scris uh, anumite date mai consistente pe care le va putea împărtăși cu dumneavoastră, membrii comisiei dumneavoastră, uh, pe baza datelor pe care eu însumi le voi lua și culege de pe la colegii mei. Mulțumesc foarte mult! Doamna Holmeier, ne oprim aici? Deocamdată? Am auzit ce a spus domnul uh, Preza, care în numele comisiei ne-a spus că nu poate să ne răspundă astăzi și că vă va trimite dumneavoastră, bineînțeles, și domnului Dupre, în următoarele zile o serie de date pe care le-ați solicitat. Data limită de depunere a amendamentului pentru proiectul de raport este 15 septembrie la prânz, deci la ora 12. Nu? Se scuză, domnul președinte. M-am încurcat și vă rog să mă scuzați. Nu. Am avut un prim schimb de vederi astăzi. Proiectul de raport Nibelți îl veți prezenta pe 26 sau 29 septembrie și vom avea timp până pe 13 octombrie la prânz să depunem amendamentele. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, cred că vom putea să ne oprim în această dimineață cu lucrările noastre. Ne întoarcem la ora 3 la treabă. Ședința se suspendă.